Uh, welcome to everybody. Bună dimineața, bine ați venit. Haideți să începem. În onoarea multilingvismului voi continua în limba italiană, așadar vă rog să vă puneți căștile dacă doriți. Pentru început aș dori să vă spun să faceți liniște. Mulțumesc. Aș dori să le urez tuturor bun venit. Le urez bun venit invitațiilor noștri, experților. Le mulțumesc pentru faptul că ni s-au alăturat. Domnul Nick Saville s-a alături de noi. El este de la Policy and Implementation at EU Level. Ne va vorbi despre raportul său. Domnul Valdemar Martiniuc ne va vorbi despre predarea de limbi străine și învățarea de limbi străine în statele membre ale Uniunii Euro Europene și domnul Michele Gazzola ne va vorbi despre beneficiile și costurile strategiei europene pentru multilingvism. Sunt trei aspecte foarte importante ale multilingvismului. Mulțumesc foarte mult Departamentului de Politici pentru aceste studii ne, provoc- ne confruntăm cu foarte multe provocări și nu numai pe plan european, la ora actuală, din punctul de vedere al multilingvismului. Cele trei fațete, așadar, sunt important de dezbătut. E vorba de protecția activă a diversității lingvistice și a diversității culturale. Toate acestea sunt, reprezintă piloni ai politicii europene în domeniul culturii. Este important ca Uniunea Europeană să ofere un cadru în care poate supraviețui multilingvismul. Și am discutat acest lucru și când am vorbit despre cadrul multilingvismului din 2010. Apoi, învățarea este un drept al cetățenilor. Educația pe întreg parcursul vieții și așadar, educația lingvistică ar trebui să facă parte din uh, educația adulților, în așa fel încât aceștia să aibă mai multe oportunități. Este un drept și trebuie văzut ca atare nu doar pentru cetățeni, cât și pentru rezidenții care nu sunt cetățeni în Uniunea Europene. Patrimoniul lingvistic, moștenirea noastră lingvistică este extrem de importantă. Avem limbi oficiale în Uniunea Europeană, dar avem și foarte multe limbi indigene. 16, care sunt 16 astfel de limbi vorbite de aproximativ 40 milioane de oameni. Bască, catalană, frizonă, lapona, galeză, idiș, printre altele. Dacă toate aceste limbi nu sunt transmise generațiilor viitoare și dacă nu există acces la învățarea acestor limbi în școli, dacă nu există în școli uh, cursuri în acest sens, dacă nu se fac eforturi pentru a promova aceste limbi, atunci veți înțelege că sunt, vor fi probleme. Unul dintre obiectivele principale este de a oferi educație în limba maternă și în încă două limbi străine. Este extrem de important să uh, păstrăm limbile indigene, limbile minorităților și multilingvismul. În documentele pe care le-ați primit se fac trimiteri la diversele agenții care colaborează în Europa pentru a promova multilingvismul. Este extrem de important să înțelegem în ce stadiu ne aflăm la ora actuală. Trebuie să demarăm un dialog cuprinzător cu toate părțile interesate, instituțiile, învățământul superior, școlile, experții, în așa fel încât să înțelegem cum stăm. Și migrația reprezintă o provocare în ceea ce privește diversitatea lingvistică și păstrarea ei. Este important așadar să înțelegem care sunt și abordările inovatoare în domeniu. Pentru 10 minute am să le dau cuvântul fiecăruia dintre uh, experții noștri și la sfârșitul prezentărilor vor fi sesiuni de întrebări și răspunsuri. Mai întâi vom avea o abordare globală și apoi vom uh, avea întrebări specifice. În primul rând, domnul Nick Saville. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat. Avem uh, slide-urile aici pe ecran și sper că aveți în față și raportul la care voi face referire. Despre ce voi vorbi? Cele șase puncte pe care le vedeți în fața dumneavoastră. Îmi cer scuze dacă vorbesc prea repede, avem doar 10 minute la dispoziție. Ni s-a cerut mi s-a cerut, în cazul meu, să ofer un sumar al felului în care a fost implementată strategia europeană privind multilingvismul din 2011 până în prezent. Am urmărit următoarele obiective, cele patru. Nu am să le citesc pentru că nu avem timp, dar ca să înțelegeți care este contextul. Strategia europeană privind multilingvismul a fost adoptată printr-o rezoluție a Consiliului Uniunii Europene din 2008. Ea avea următoarele obiective. Le puteți citi. Sper că știu că sunteți familiarizați cu ele, așadar nu le voi da citire. În cazul nostru, ni s-a cerut să abordăm cinci întrebări pe care le voi lista pe ecran acum. Nu am să intru în detalii chiar acum, deoarece voi face referire la ele când ajung la concluziile prezentării mele. Și acolo voi insista mai mult pe ce este important. Care a fost abordarea noastră în cercetarea desfășurată? Am avut o perspectivă care a analizat dezvoltările actuale din 2011 până în prezent, într-un context istoric mai larg și în lumina chestiunilor în continuă dezvoltare care țin de multilingvism, nu doar în Europa, ci și în restul lumii. Organizarea cronologică a documentului nostru și uh, concentrarea pe factorii contextuali în continuă evoluție din ultimii 25 de ani sunt extrem de importanți pentru felul în care am structurat noi uh, raportul nostru și felul în care am răspuns întrebărilor adresate. Noi ne-am bazat pe studii care se referă la diverse programe și inițiative, însă și pe implicarea mea personală și implicarea instituțiilor în diversele chestiuni pe perioada vizată, inclusiv studiul european privind competențele lingvistice și studiul de comparabilitate care a fost desfășurat anul trecut în numele Uniunii Europene, în care m-am implicat și eu. Care sunt rezultatele noastre și ce recomandări avem? La pagina 34 până la 42 în raport se află aceste informații. Cele cinci întrebări de mai înainte își vor găsi răspunsul și există și opt recomandări. Și la final voi face și câteva remarci de încheiere. O întrebare ne-a cerut un sumar al um, instrumentelor de la dispoziția Uniunii Europene pentru a influența politicile naționale de limbă. Documentul, în întregimea sa, sublinează faptul că Euro Comisia Europeană are o, o putere restrânsă în domeniul educației datorită principiului subsidiarității. Din acest motiv, Comisia Europeană s-a concentrat pe chestiuni de colaborare între experți și statele membre prin, cord, prin metoda coordonării. Există foarte note de politică, rapoarte și resurse care se află la dispoziția statelor membre, în așa fel încât acestea pot face un transfer corect de bune practici. Cele trei recomandări ale noastre în acest domeniu sunt următoarele. Statele membre sunt încurajate să profite de resursele pe care li le-a pus la dispoziție Comisia Europeană, de exemplu, atelierele organizate de ECML, Centrul European pentru Limbi Moderne, sau diversele surse de finanțare europeană. Există instrucțiuni detaliate pentru toate aceste instrumente și linii directoare disponibile public, în așa fel încât um, cei interesați să știe cum să câștige finanțarea și să aibă beneficii cât mai mari după sfârșitul duratei de viață al proiectelor. A doua recomandare, Comisia Europeană este încurajată la rândul ei să sublinieze și să disemineze pe o scară mai largă concluziile de la Ziua Europeană a Limbilor din Bruxelles de anul trecut. Acolo s-au prezentat studii pe care le-am uh, făcut noi care se concentrau pe rata de angajare. Există mai, există mai multe măsuri care pot fi luate pentru a înregistra progrese. Și o a treia recomandare Este dificil să se măsoare impactul total al tuturor inițiativelor dintr-un domeniu anume, și ținând seama de, acest lucruri, de aceste lucruri, statele membre sunt încurajate să se gândească și la durabilitatea, la sustenabilitatea programelor lor în domeniul lingvistic. O a doua întrebare ne-a cerut să facem un sumar al instrumentelor financiare europene pentru multilingvism și diversitate lingvistică. Capitolul 4 din uh, raportul nostru și capitolul 5 se referă la, acest la această chestiune. Nu voi intra în detalii, însă Erasmus Plus merită să fie menționat, deoarece este proiectul principal al Uniunii Europene pentru educație, tineret și sport. Bugetul total este de 14,7 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. Erasmus Plus are scopul de a moderniza educația, formarea și uh, chestiunile de tineret în întreaga Europa se vizează o gamă largă de activități, însă limbile joacă un rol important în Erasmus+, Plus, deoarece prin intermediul limbilor străine se asigură o participare activă la programele europene de educație. Deci este un enabler, este un... Limbile, sunt, limbile deschid uși aici. Diversitate lingvistică, învățarea pe tot parcursul vieții și multe alte inițiative sunt menționate în raportul nostru, nu am să intru în detalii. Ce recomandare avem aici? O recomandare practică. Ținând seama de gama foarte largă de surse europene de finanțare pentru promovarea diversității lingvistice, ar fi util să se creeze un document unic care să le descrie pe toate. Un sumar al tuturor acestor oportunități din toate programele existente. Atât am avut de spus la această întrebare. Întrebarea numărul 3. Aici se sugera că finanțarea principală europeană, europeană principală uh, favorizează învățarea marilor limbi europene. Și întrebarea era dacă ar trebui menținut, ar trebui, ar trebui menționată această abordare sau ar, s-ar impune o revizie. Diversitatea europeană este recunoscută drept unul dintre cele mai mari aturi ale, ale Uniunii Europene și se încurajează învățarea unei mari game de limbi străine. Cele trei recomandări aici, politicile UE și naționale cu privire la multilingvism și diversitate lingvistică ar trebui, și este foarte important, ar trebui să recunoască rolul limbii engleze drept lingua franca pentru comunicare internațională nu doar în Europa, ci pe întregul mapamond. Totuși, și am să revin aici, engleza nu este suficientă. Apoi, o a doua recomandare, ținând seama de tendințele actuale de mobilitate și migrație, repertoriul lingvistic ar trebui, al cetățenilor europeni ar trebui să cuprindă mai multe limbi străine, nu doar limbile oficiale. Și după cum voi sublinia și la sfârșit, conceptul limba maternă plus 2 ar trebui să fie regândit ținând seama de noile realități lingvistice. Și aici uh, facem din nou legătura cu ideea de repertoriu de limbi, nu de limbi separate. Întrebările 4 și 5 se refereau ambele la felul în care finanțarea europeană ar putea să răspundă mai bine nevoilor uh, categoriilor de persoane vizate și cum ar putea finanțarea europeană să răspundă mai bine nevoilor părților interesate școli, centre de limbi, comunități locale, angajatori și așa mai departe fondurile europene au fost redefinite în baza lecțiilor trase din trecut, din programele de finanțare anterioare. Ele au fost uh, adaptate și priorităților politice și financiare ale Uniunii Europene. Instrucțiunile furnizate pentru fiecare dintre aceste fonduri de finanțare, programe de finanțare, consider eu că sunt foarte cuprinzătoare există indicații cu privire la cum să se pregătească candidatura și așa mai departe. Recomandarea este foarte clară. Statele membre sunt încurajate să creeze mecanisme în așa fel încât organizațiile mai mici și mai puțin uh, agregate, de exemplu școlile care nu au acces la finanțarea europeană, să aibă totuși acest acces. Remarcile finale aș dori acum să vi le prezint. În concluzie, rolul Comisiei în domeniul educației este de a facilita cooperarea între statele membre și de a furniza linii directoare pentru chestiunile comune. În ceea ce privește limbile străine, există foarte multe dovezi pentru felul în care a acționat Comisia în acest domeniu, într-o manieră foarte colaborativă, în strânsă colaborare așadar cu statele membre. Implementarea oricărei politici lingvistice, în ultima instanță, este o chestiune care ține de guvernele naționale și Uniunea Europeană nu, are juri, nu se află în jurisdicția sa aici, Comisia Europeană. Însă, eforturile Comisiei Europene în acest domeniu se pare că au avut succes. Totuși, strategia aceasta ar trebui să fie revizuită acum alături de conceptul limba maternă plus două limbi străine, în așa fel încât să se facă mai bine față noilor provocări care au apărut din 2008 până în prezent. O astfel de revizuire ar trebui să țină seama de noul context determinat de fluxurile migratorii și ar trebui să seama și de sugestiile Comisiei pe care le-a prezentat la Ziua Europeană a Limbilor Străine, care sugerează creșterea standardelor de învățare a limbilor străine în sistemele naționale tehnologia, cred eu, va fi esențială în acest sens, pentru că ea poate să, per, să permită o învățare a limbilor străine mai eficientă, în afara unei săli de clasă. Aptitudinile în orice limbă străină trebuie să fie considerate un atu, indiferent dacă e vorba de o limbă europeană sau nu. Așadar, revizuirea inițiativelor și proiectelor ne arată că rezultatele sunt impresionante. Acum este important să asigurăm continuitatea acestor eforturi și diseminarea lor. E nevoie de eforturi adiționale ca să se țină seama de realitatea lingvistică. În acest sens, cred că ar trebui să se mențină puterea politică și financiară a Comisiei de coordonare a activităților relevante în acest domeniu cu statele membre la nivel național și regional. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Savel. A fost o prezentare foarte interesantă. Aș vrea să-mi cer scuze, domnul Savli este bine cunoscut și nu l-am prezentat cum trebuie. Din 2001 el a fost directorul pentru cercetare la Cambridge Language Assessment Center de la Universitatea Cambridge. Vă prezint acum, după, în așa fel încât toată lumea să știe. Acum aș dori să îi dau cuvântul celui de-al doilea expert, domnului Valdemar Martiniuc, care ne va vorbi despre educația lingvistică în statele membre. Thank you very much. Mulțumesc, domnul președinte. Pentru această parte a prezentării am în principal două obiective. În primul rând, E vorba de studii pe caz și analize de politici sau inițiative care au fost luate la nivelul statelor membre în vederea îmbunătățirii competențelor lingvistice, incluzând aici o evaluare a impactului. Includem de asemenea și cele mai bune practici pentru a face ca uh, învățarea limbilor să fie mai ușoară și studii de caz în predarea de limbi. Al doilea obiectiv are legătură cu o comparabilitate a sistemelor de predare a limbilor străine în statele membre și o analiză a compatibilității între acestea. De asemenea, facem recomandări în ce privește obiectivele strategice care trebuie susținute în regim de urgență în funcție de concluziile studiului. Întrebările pe care, sau de la care am plecat pentru a ajunge la aceste concluzii au fost următoarele. Pentru primul set de obiective, iată care au fost întrebările. În primul rând, dacă studiile de caz și bunele practici pot fi identificate, subliniate și utilizate în vederea atingerii obiectivului de implementare uh, strategică. A treia întrebare, după cum o vedeți aici, este dacă studiile sau alte surse identificate pot fi utilizate pentru a compara regimul lingvistic din diversele state membre și dacă putem face o comparație între ele. Care sunt uh, sursele pe care le-am identificat? Și pot să vă spun că sarcina de a identifica, de a analiza, de a evalua toate aceste uh, practici din statele membre a fost uh, enormă, pentru că e nevoie de un proiect uh, pe lungă durată pentru a le identifica pe toate și a face o analiză exhaustivă a acestora, pentru că ele sunt extrem de numeroase. De aceea mi-am limitat obiectivele la două în ceea ce privește studiile de caz. În primul rând, vroiam să identific acele resurse uh, care au uh, o listă cât mai exhaustivă de practici și inițiative la nivel european, dacă se poate în forma unei baze de date și să fac o prezentare generală a acestora. În al doilea rând, doream să văd care sunt uh, abordările de evaluare care să ne permită o evaluare a impactului și a posibilității de transfer a politicilor și inițiativelor respective, astfel încât să fie folosite drept uh, modele de practici uh, promițătoare. Am reușit în acest fel să identific patru principale resurse care îndeplineau aceste criterii. În primul rând, este vorba de uh, baza de date cea mai uh, completă și anume uh, baza de date referitoare la uh, limbile europene, la eticheta lingvistică europeană. În al doilea rând, uh, este vorba de data, baza de date publicată de ECML. Există și o a treia bază de date care poate fi utilizată și anume cea oferită de proiectul MOLAN, care este o rețea de schimburi de informații în legătură cu bunele practici pentru a motiva în vederea învățării limbilor străine. De asemenea, există și un grup de lucru uh, pe tema activităților lingvistice interpares și aici există un raport din 2014 în care se vorbește de învățarea limbilor străine și cea asistată pe calculator. Baza de date a etichetei lingvistice europene este una care a fost uh, dezvoltată de unitatea de multilingvism din Directoratul General pentru Educație și Cultură și la ora actuală include peste 2300 de proiecte. Acestea sunt disponibile în 24 de limbi, uh, într-o bază de date unde se pot face căutări în funcție de priorități. Cred că este practic uh, colecția cea mai bogată în uh, acest domeniu. Ceea ce mi se pare interesant și probabil că ar trebui să avem o activitate permanentă pe această temă, este activitatea desfășurată de rețeaua NELIP. Este vorba de inițiative și proiecte uh, din cadrul etichetei lingvistice europene. Aceștia identifică și selectează în funcție de propriile criterii inițiativele cele mai relevante din punct de vedere politic în cele 19 state membre care participă în acest proiect. Există 227 de proiecte care au fost alese ca fiind uh, interesante și 46 de cazuri de bune practici care pot fi utilizate drept uh, model pentru a putea planifica și dezvoltarea, dezvolta inițiative în domeniul lingvistic. Cealaltă bază de date pe care aș prezenta-o în acest context este cea oferită de Centrul European pentru Limbi Moderne a Consiliului Europei. Aceasta se află la Graz, în Austria. Acest centru oferă o bază de date care se bazează pe 19 inițiative de proiecte pe care le-au coordonat la nivelul acestui centru european. Există state membre și state terțe care participă în aceste proiecte și care profită de cursurile de formare și serviciile de consultanță oferite de ECML. Este foarte interesant pentru că, practic, proiectele se transformă în realitate, în servicii oferite pe piață, astfel încât proiectul să nu se termine atunci când se încheie, ci să uh, devină un serviciu util pentru statele membre. Și aici aș adăuga că unele din aceste servicii sunt oferite, furnizate alături de Comisia Europeană și voi reveni la acest punct, la punctul recomandării. Al doilea obiectiv pe care l-am avut a fost uh, cel al comparabilității regimurilor de evaluare. Am putea vorbi de cel puțin patru astfel de regimuri. În primul rând, e vorba de studiul de implementare a cadrului comun european uh, pentru sistemele de învățare a limbilor străine, Parlamentul European 2013. În al doilea rând, uh, e vorba de analiza comparativă pe țări, care a fost introdusă în schema uh, metodei deschise de coordonare, publicată de Comisia Europeană în 2014. În al treilea rând, prezentarea generală a testelor la nivel național în Europa, în care se vorbește despre comparabilitatea regimurilor de evaluare în Europa și, de asemenea, studiul pentru comparabilitatea testării în Europa din 2015. Care au fost rezultatele la care am ajuns? Analizând bunele practici și studiile pe caz, pot uh, să afirm că există mai multe resurse care pot fi utilizate. Unele dintre ele sunt foarte bine organizate, ușor accesibile, cu motoare de căutare disponibile în forma unei baze de date. Însă, impactul pe termen lung este greu de evaluat și, de multe ori, acesta nu este un obiectiv explicit atunci când se prezintă proiectele, ci e vorba mai degrabă de o prezentare a proiectelor care nu uh, precizează care sunt uh, rezultatele concrete pe termen lung în special. Problema transferabilității acestor proiecte este de asemenea pusă sub semnul întrebării. Acesta a fost unul din rezultatele uh, rețelei de lucru NELIP. Transferabilitatea este destul de limitată pentru că așteptările pe care le au coordonatorii de proiecte uh, faptul că pot primi, de exemplu, premiul etichetei lingvistice europene și că aceasta ar putea duce la o cooperare transnațională, toate acestea nu se îndeplinesc cu ușurință deci uh, rapoartele de transfer cu succes sunt destul de limitate. În ceea ce privește comparabilitatea regimurilor de evaluare, aici rezultatele sunt incluse în toate studiile și sondajele pe care le-am menționat mai devreme. Există mai multe studii și sondaje care s-au făcut în ultimii ani la nivel european și care oferă o perspectivă interesantă. Concluzia principală este că o comparație a unor uh, regimuri naționale foarte diversificate nu este o sarcină ușoară. Și asta uh, nu doar pentru că aceste regimuri sunt uh, atât de diverse, ci și pentru că calitatea nivelului de evaluare lingvistică este foarte diferită. Care ar fi recomandările? mele în urma acestor uh, rezultate. În primul rând, cred că ar trebui să utilizăm mai bine resursele disponibile. Ar trebui să le susținem și să le promovăm și ar trebui să adoptăm uh, măsuri de uh, colectare sistematică a acestor date, de analiză a lor, cu un impact uh, pe termen lung, cum ar fi, de exemplu, proiectul NELIP, care ar trebui să devină o activitate permanentă, pentru că este foarte util în ziua de astăzi uh, să știm că uh, baza de date a crescut de la 64.000 de proiecte la 230.000 de proiecte. De asemenea, ar trebui să încurajăm transferabilitatea celor mai bune practici și să transformăm uh, experiența în practică la nivel național. Ar trebui să se implementeze măsuri la nivel european și național care să încurajeze creșterea calității pentru evaluările lingvistice făcute și uh, care să ducă la rezultate similare în toate jurisdicțiile. În acest sens, partenerii noștri ne pot oferi ajutor. Referitor la procesul de cooperare care a început uh, la nivelul Comisiei Europene și ECML din partea Consiliului Europei. Și aici aș avea câteva recomandări de făcut. În primul rând, uh, această cooperare ar trebui să fie întărită pe viitor și ar trebui să susținem uh, inițiativa de a oferi servicii statelor membre pentru a ne asigura că implementarea se face de adevăratele. Trebuie să încurajăm și studii de impact sistematice care să evalueze impactul pe termen scurt și lung și transferabilitatea în uh, toate uh, părțile diverse ale rapoartelor pe proiecte și inițiative, care sunt susținute prin eticheta lingvistică europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, uh, domnule profesor. Am învățat ceva. Avem foarte multe lucruri, dar din păcate nu sunt folosite îndeajuns. Până la urmă va trebui să facem ceva. Poate avem și propuneri pe această temă. Oricum, prezentarea pe care ați făcut-o uh, este foarte interesantă și uh, e interesant să vedem și instrumentele de care dispunem deja. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului uh, Michele Gazzola, care este cercetător la grupul de cercetare pe uh, limbi străine și economie. De asemenea, este uh, membru în Departamentul de Studii Economice la Universitatea Humboldt din Berlin, în Germania. Și domnul Martiniuc, pe care nu am apucat să-l prezint, este fost director executiv al ECML la Consiliul Europei. Vă rog, domnule Gazzola. Buongiorno, parlerò in italiano, per cui vi lascio il tempo magari di... Buonasera, ziua, Vă voi vorbi în italiană. Deci vă dau câteva secunde pentru a folosi căștile, dacă aveți nevoie de ele. Am încercat să vedem care sunt uh, costurile și beneficiile unui uh, concept foarte vast care este multilingvismul în Europa. Am încercat să fac um, lucrurile într-un mod mai simplu și vă voi prezenta cum. Cred că este Am să vă vorbi, vorbesc despre strategia europeană pentru multilingvism. Obiectivele ei, în primul rând, consolidarea uh, coeziunii sociale și a incluziunii, apoi promovarea mobilității uh, forței de muncă pe piața unică, angajabilitatea uh, și al treilea uh, obiectiv, care este oarecum ascuns, este gestionarea în mod eficient și inclusiv comunicarea multilingvă în Europa. Există și obiective secundare, și anume promovarea învățării de-a lungul întregii vieți și sprijinirea activităților de traducere și interpretare, atât de importante pentru această strategie. Este esențial uh, să simplificăm puțin lucrurile pentru a înțelege cum putem uh, evalua această strategie europeană pentru multilingvism. Raportul meu se va împărți pe două părți. În prima parte vom evalua pertinența strategiei europene pentru multilingvism pe baza unor probe empirice vom vedea cum sunt valorizate limbile străine pe piața forței de muncă, care este situația actuală în ceea ce privește competențele lingvistice ale europenilor, uh, și în ce măsură strategia europeană de a avea o limbă străină pe lângă limba maternă funcționează și în ce măsură este pertinentă, pentru că dacă nu este pertinentă, nu ajută la nimic. Asta va fi prima parte. Și în a doua parte vom vedea ce a făcut comisia. vom uh, vedea deci ce a făcut Comisia pentru a pune în aplicare această strategie. Primul uh, mare obiectiv este cel economic. Favorizarea învățării limbilor, uh, angajabilitatea și creșterea economică. Practic, nu avem foarte multe studii uh, despre importanța limbilor și uh, studiile de multe ori uh, sau cele pe care le avem se referă la, la țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, Elveția, Turcia. Dar bun, lucrăm cu ce avem. Putem constata că cunoașterea limbilor străine este benefică pentru situația economică a unei persoane. Deci, în, gen, în general, există și un impact pozitiv asupra PIB-ului. Deci, există și la nivel individual efecte pozitive și la nivel mai global. Cunoașterea englezei este utilă, dar nu numai. În anumite situații, cunoașterea altor limbi, limbi străine este uh, chiar mai utilă decât cea a uh, limbii engleze. În ceea ce privește angajabilitatea, employability, este un termen preluat din engleză, nu avem foarte multe date empirice se vorbește foarte mult despre această angajabilitate, dar ar trebui definită mai îndeaproape. În continui, avem câteva recomandări aici. E drept că datele pe care le avem ne arată că cunoașterea limbilor este benefică pentru situația economică a persoanei și pentru economie în general, însă avem nevoie de mai multe date pentru a putea uh, evalua acest obiectiv. Al doilea obiectiv, incluziunea socială și coeziunea socială, în special sau printre altele pentru migranți. În ziua de astăzi, în Europa, există mari tensiuni între două elemente. În primul rând, mobilitatea și, pe de altă parte, incluziunea. Deci, să ideea de a fi integrat într-o societate, într-o comunitate um, și de a simți că faci parte dintr-o astfel de uh, comunitate. Toată lumea dorește evitarea creierii în Europa de uh, comunități paralele. Însă mobilitatea este promovată. Trebuie să ne întrebăm dacă politica actuală de multilingvism a Uniunii Europene contribuie la asta și cred că răspunsul este numai parțial. Mai mulți cercetători uh, au abordat acest uh, subiect, însă eu voi prelua numai câteva elemente în, <coughs> în prezentarea mea. nici uh, politica um, um, prevăzută de limba maternă plus o limbă, nici politica referitoare la limba engleză, uh, lingua franca, nu este suficientă, și anume uh, pentru încurajarea mobilității. În general, sistemele europene de învățare sunt eficiente numai până la un anumit nivel. Este destul de greu să se predea uh, limbi uh, în, în, în general și mm, o bună parte din uh, cetățenii europeni spun că vorbesc engleză. încă un element. Când cineva învață uh, o limbă la școală, când un copil învață o limbă la școală, nu știe în ce măsură va avea nevoie de această uh, limbă când va fi adult. Cunoașterea englezei poate favoriza uh, integrarea într-o uh, societate, într-o întreprindere străină, însă nu poate evita crearea de comunități eh, paralele, mă scuzați. Pentru asta este nevoie de <clears throat> să se învețe limba țării respective. Apoi mai intervin și alte elemente. Cineva care uh, dorește să plece în altă țară ar trebui să aibă posibilitatea să învețe limba înainte să plece sau imediat când ajunge în uh, țara în care va merge. Apoi, servicii publice multilingve sunt foarte necesare și este foarte important într-un context european. Formularele administrative în mai multe limbi uh, sunt foarte utile. Mai uh, rămâne al treilea obiectiv uh, și, după cum vă spuneam, el este practic ascuns. Este vorba de a asigura democrația lingvistică, deci incluziune în acest dom domeniu. În 2014, un site din uh, trei uh, ale, uh, in, ale instituțiilor este numai în engleză. Foarte puține dintre aceste pagini uh, sunt disponibile în toate limbile europene. Când institu- Iată, instituțiile europene uh, aleg să își publice um, informațiile numai în engleză sau în engleză, franceză, germană. Ei bine, majoritatea, o bună parte dintre oameni nu vorbesc engleză, deci pur și simplu nu au acces la informații. Deci o bună parte uh, dintre oameni nu vor putea uh, înțelege aceste, uh, aceste site-uri. Dacă folosești uh, trei limbi, uh, asta reduce uh, procentajul, bineînțeles. Deci, până la urmă, doar o minoritate din cetățenii europeni pot înțelege aceste site-uri și, în general, cunoașterea limbilor este strict leg strâns legată de statutul socioeconomic. Deci, până la urmă, numai cei cu o bună educație uh, au acces practic la Um, la um, aceste site-uri. Și, um, practic, ex, comunicarea instituțiilor exclude un număr mare de persoane și mai ales pe cei uh, marginalizați și cu un nivel de educație mai redus. Uh, și spun asta și în contextul uh, votului pentru Brexit. Apoi, încă un domeniu, și anume implementarea din partea ce a făcut Comisia pentru a implementa recomandările Consiliului Europei. Îmi trebuie spuse două lucruri aici. Am văzut câteva rezultate clare, am avut câteva vești bune, să spun așa. A avut loc un studiu privind abilitatea lingvistică a europenilor și a copiilor și a fost un uh, studiu foarte important, s-a făcut de asemenea foarte mult și în traduceri și interpretare. Însă, în majoritatea cazurilor, când Comisia oferă sprijin financiar prin programele de învățare, de formare de-a lungul întregii vieți sau prin uh, Fondul Social European, avem aflăm uh, numai resursele uh, implicate și investite, dar nu aflăm care sunt rezultatele de fapt. Deci dacă politica trebuie să, vrem ca politica să fie legitimă, dacă vrem să arătăm că într-adevăr comisia uh, îmbunătățește uh, situația cu învățarea limbilor, atunci avem nevoie de date, informații despre rezultatele finale ale acestor programe dacă trebuie să vedem dacă fondurile folosite în acest program au avut într-adevăr un impact asupra tinerilor și ca, asupra capacităților de a învăța o limbă străină și, drept urmare, și de a-și găsi un loc de muncă. Trebuie să închei pentru că nu vreau să uh, intervin pentru foarte mult timp, dar uh, voi, mai accept, voi mai răspunde la întrebări după aceea. Mulțumesc! Mi se pare foarte interesant acest concept de egalitate și efectele negative um, ale neutilizării multilingvismului în mod eficient. Aș vrea să vă mulțumesc uh, tuturor. Am acoperit o serie întreagă de subiecte foarte interesante, multe uh, lucruri. Uh, Multe recomandări uh, sunt uh, prevăzute și este mult de muncă de asemenea. analizarea politicilor, reunirea datelor necesare. Toate acestea mi se par foarte importante. Iar recomandările arată că este nevoie de aplicarea multilingvismului la nivel instituțional. Și ce putem face pentru a ajuta diferitele agenții? Să ne uităm și la noile mijloace pe care le avem la dispoziție, cu, prin globalizare, prin uh, tehnologie și așa mai departe. Toate acestea trebuie să fie avute în vedere când propunem uh, cum să continuăm. Aș dori să-i dau cuvântul colegului Jimeno, colegei Jimenez Barbat. Mulțumesc tuturor experților pentru prezentările lor foarte interesante. Aș vrea să spun că Uniunea Europeană este o entitate multinațională și multilingvă și acest patrimoniu multilingv, după cum spune Consiliul Europei, ar putea reprezenta avantaje în mai multe domenii. După cum a spus și domnul Gazzola, studiile prezentate se referă la, valoarea, la valoarea diversității sau multilingvismului. Studiile care vizează multilingvismul sunt mai recente și de multe ori au și o componentă politică în concluziile lor. Constatăm că țările cu o diversitatea culturilor și limbilor nu sunt întotdeauna neapărat mai prospere. Totuși, uh, pe de altă parte, multilingvismul poate fi folosit și în scopul de a încuraja divergențele dintre diversele comunități. Trebuie să înțelegem că există elemente care ne uh, diferențiază ca europeni și acestea sunt o valoare, însă nu trebuie să prejudicieze existența unui spațiu de înțelegere comun identitatea comună pe care o căutăm va fi o realitate în momentul în care europenii vor avea o limbă comună sau o limbă franca pe care să o împărțească, să o împartă toți cetățenii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Doamna Ferhaien. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru prezentările foarte interesante pe acest subiect. Cred că aici trebuie să discutăm la diferite niveluri. În primul rând, cum abordăm noi multilingvismul în instituțiile europene și mi s-a părut interesant că 14 din 33 de direcții generale ale Comisiei publică numai în uh, engleză. Deci, valoarea multilingvismului pe care ar trebui să o subliniem în Europa, chiar noi nu o accentuăm. Deci ar trebui să ne uităm și în pro- propria ogradă. Apoi, cum putem promova multilingvismul prin sistemele uh, școlare, educaționale, dar și prin formarea de-a lungul întregii vieți. Pentru că mi se pare că în continuare avem uh, un număr larg de uh, mare de po- al populației care nu cunoaște decât o limbă. Cred că dezbaterea dacă în Europa suntem multilingvi sau fiecare uh, vor, ar trebui să vorbească o limbă plus una străină pe care o vorbește toată lumea, e bine, mi se pare că nu ajută la nimic până la urmă pentru că și sistemele noastre educaționale sunt foarte diferite uh, și abordează limbile în mod diferit. S-a vorbit și despre Brexit. Cred că Brexitul nu are, niciun, nu are un foarte mare efect asupra uh, limbilor vorbite în uh, Europa, pentru că engleza este o lingua franca peste tot. Până și chinezii încep să, vorbea, să învețe engleză pentru că la nivel internațional, la nive- în cercetare, știință și așa mai departe, engleza este limba, lingua franca. Deci nu va fi uh, o problemă să menținem engleza și în Europa, chiar dacă unora poate nu le place. Apoi, competențele lingvi lingvistice. Cred că uh, trebuie să vorbim și despre um, competențele lingvistice um, care vin de la sine ale migranților. De exemplu, comunitatea turcă din uh, Germania uh, vorbește, ger, învață, uh, învață germană la școală, învață poate engleză și poate încă o limbă, dar nu învață limba lor maternă. Deci Limbile pe care migranții le vorbesc de acasă sau din țara lor de origine, cred că trebuie să fie incluse mai puternic în sistemele educaționale. Mulțumesc, domnul Morgano. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Mulțumesc uh, și pentru toate studiile făcute. Cred că trebuie să ne punem uh, întrebarea față de o referitoare la o lingua franca europeană. Mă gândesc la situații precum Statele Unite. Este un avantaj enorm faptul că au o singură limbă comună și că pot uh, funcționa Am vorbit deja despre Brexit, Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană. Trebuie să ne... Bine, ne, vo- ne chipuim că engleza va rămâne totuși o limbă oficială. Bineînțeles, este foarte greu să ne închipuim care va fi uh, situația uh, folosim engleza foarte mult, terminologie juridică, economică, însă este ceva ce va, fi abord, va trebui și va fi abordat la nivel politic. Engleza este folosită în sferele internaționale, este foarte clar acest lucru, dar există și o dimensiune politică la acest subiect care va fi cu siguranță abordată. Problema este limba oficială, pentru că în Irland, uh, Irlanda a ales uh, gaelica. Da, nu, nu este ca și... Nu, nu dorim să dezbatem uh, acum asta. Is a, uh, can be can be a, a subject on which we have to, to, to debate in the future. And so uh, I give the floor to uh, Mrs. Uh, um, Honorable Sedrova and. Îi dau cuvântul doamnei Soidrova și apoi domnului Gramaticakis. Dostali až k té politické otázce vlastně angličtiny jako lingvy franky, ale já bych... Mulțumesc. Nu vor doresc să mă refer la chestiunea politică, la dimensiunea politică a englezei ca lingua franca. Aș vrea să mă întorc la aceste studii care ne dau informații uh, pe care trebuie să le folosim. Multe studii ne arată bune practici însă nu există un follow-up pe termen lung. Și eficiența fondurilor cheltuite, atât la nivel național cât nici la nivel european, nu pare să fie dată sau dovedită cel puțin. Când ne uităm la cifrele directe, ele poate nu arată minunat, dar au o oarecare logică. Dacă vrem să creăm mai multe obiective, să stabilim mai, să creăm mai multe instrumente pentru învățarea de limbi, avem nevoie de date concrete. Iar rezultatul studiilor dumneavoastră trebuie să ne arate în ce cale trebuie să ne îndreptăm. Încă ceva important pentru noi este această idee de uh, incapacitate de a vorbi o limbă străină. Spuneți că 75% din cetățenii Uniunii Europene nu pot să comunice într-o în aceeași limbă, um, cum ar fi engleza. Și cred că asta are uh, consecințe politice pe care trebuie să le, uh, să le luăm în considerare. Aș dori să uh, mulțumesc tuturor uh, experților. Domnul Savil, îl cunoșteam deja. Cred că ar trebui să vorbim și despre motivație, despre stimulentele pentru învățarea limbilor, bineînțeles, mobilitatea, dar să nu uităm dezvoltarea personală, obiectivele personale, interesele personale, pe care le regăsim chiar la copiii foarte mici. Când vorbim despre instrumente de a sprijini asta, trebuie să ne întoarcem, de la, să, să ne întoarcem la baze. Când vorbim despre incluziune, uh, este, uh, mi se pare că trebuie să începem acest proces cât se poate de repede. Tocmai uh, copiii um, care, din domenii excluse, din zone excluse ale populației, sunt cu atât mai uh, motivați să uh, învețe limbi străine. Ați uh, întrebat dacă obiectivul limbă maternă plus două limbi este unul bun. Dar nu știu dacă este o întrebare, cred că este pur și simplu un obiectiv pe care trebuie să-l menținem. Însă, clar pentru noi este că 25% din populația europeană nu-și cunoaște nici propria limbă maternă suficient de bine. Când vorbim despre calitatea educației, trebuie să nu uităm că trebuie să ne concentrăm și asupra predării limbii materne plus uh, o lingua franca plus încă o limbă. Eu aș vrea să știu ce ar trebui să schimbăm aici, doamna președinte. Da, este o condiție necesară, dar nu și suficientă. Deci limbă maternă plus două limbi. Însă există diferite abordări ce trebuie luate în considerare. Domnul Gramaticakis. Doamnă președinte, această întâlnire este extrem de interesantă și vă felicit pentru inițiativa de a organiza. Am câteva observații de făcut, totuși. Cei trei specialiști sunt toți excelenți, foarte buni, însă uneori m-am pierdut în detalii. M-am pierdut și în traducere, după cum s-ar spune. Domnul Savel a prezentat cadrul mai general, însă am auzit foarte puține lucruri spuse despre un lucru pe care, care mă interesează foarte mult. Aș dori să îi cer răspunsul. Poate că ați vorbit despre chestiunea aceasta în trecut. Traducerile. Marile lucrări literare din țările mai mici în traducerea acestor lucrări din țări mai mici în limbile de circulație majoră. În Grecia a existat un astfel de program, nu a fost foarte eficient, de fapt, iar cărțile care au fost traduse au avut norocul de a... Au avut acest noroc, însă, din nefericire, aceste lucrări nu au devenit faimoase în Europa Occidentală. Sunt lucrări excelente și este important să existe acest transfer al patrimoniului literar al țărilor mai mici către Occident și alte țări, de altfel. Prin traducere, este foarte important. Aș dori să îi întreb pe experți ce opinie au cu privire la această temă. Mă interesează în mod personal problema. Am scris trei cărți eu însumi, sunt bestsellere toate. Le zic, spun acest lucru mai mult în glumă, dar este și adevărul. Deci am mai mult decât un interes uh, personal. Da, este foarte important. Domnul Gramaticachis, între altele, este și scriitor, de aceea este important pentru el. De ce este important pentru el acea problemă? Și cum are cuvântul domnul Maragal? Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să vorbesc spaniolă, nu este limba mea maternă. Nu e glumă. Nu pot vorbi aici limba mea maternă catalana. Și spaniola este limba mea și aș putea fi de acord cu a spuse doamna Jimenez Barbat. Europa este definită de democrație și de respectul pentru diversitate. Diversitatea este o valoare comună. Limba noastră franca, lingua noastră franca este democrația. Lingua franca este respectul diversității. Pe lângă chestiunile pe care le-ați menționat dumneavoastră astăzi și recomandările dumneavoastră, promovarea strategiei europeană, uh, promovarea relației dintre UE și statele membre, chestiuni excelente, mai este o problemă care nu cred că a fost abordată în, această, în acest atelier. Tot ceea ce are de-a face cu, relația, cu realitatea lingvistică de pe teren din Europa. Cred că nu ne este foarte clar în, în întregime, în prezent, nici măcar diversitatea lingvistică a Europei. Când vorbiți despre limba maternă, la ce vă referiți? La cele 24 de limbi oficiale? Sau, în fine, despre încrucișările dintre aceste limbi oficiale și cele neoficiale, vorbim despre minoritatea suedeză din Finlanda sau minoritatea maghiară din Croația sau Polonia sau pe unde ar fi ei. vorbim despre diversitatea limbilor înrudite, trebuie să avem această hartă reală a multilingvismului, un inventariu complet al limbilor din Europa. Și trebuie să îl punem în relație cu sistemele de învățământ. Cel mai important lucru este să facem legătura dintre limbile materne și sistemele de învățământ și apoi plus 2 sau plus 3 alte limbi străine. Dar să începem de la început, nu-i așa? Este un element ineluctabil din orice strategie europeană pentru multilingvism, în opinia mea. Este și o problemă de drepturi lingvistice. Acestea sunt recunoscute într-o oarecare măsură în Cartea Drepturilor Fundamentale, și, și UNESCO recunoaște acest drept. Însă eu cred că nu există suficiente regulamente și nici suficiente garanții pentru punerea în aplicare acestor, pentru respectarea acestor drepturi. Engleza este lingua franca de pe, a piețelor, este lingua franca în economie și mai ales în ceea ce privește cultura anglosaxonă în domeniul audiovizual. Acesta este rolul de lingua franca al englezei. Mie mi se pare minunat și mi-ar plăcea să fiu în stare să vorbesc uh, mai bine engleză și alte limbi de altfel, însă mai există o problemă aici, indiferent de Brexit sau nu. engleza la ora actuală este un instrument, instrument esențial pentru conviețuirea noastră și nu trebuie să îl pierdem. Să revenim la raportul Fonsi, care a fost aprobat în acest Parlament în 2014. Acolo era foarte clar ce ne dorim noi în ceea ce privește diversitatea lingvistică. Și în încheiere, doamnă președinte, aș dori să fac referire la chestiunile economice. Există tehnologii din ce în ce mai multe, din ce în ce mai disponibile, um, care ne pot ajuta să traducem, să împărtășim, să interpretăm limbi străine. Nu e vorba doar de interpreții excelenți pe care avem noi aici la uh, Parlament. Există din ce în ce mai multe tehnologii care ne pot ajuta să învățăm și să comunicăm. Președinte, vă rog să încheiați. Sunt tot soiul de instrumente pe care le putem folosi ca să învățăm mai bine limbi străină. Am o slăbiciune când văd atât de multă pasiune într-un vorbitor, mi-e greu să îl întrerup. Doamna Bocicor are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă leg de cele spuse anterior. Sunt de acord că multilingvismul este foarte important. Politicile noastre lingvistice trebuie să țină seama de acest lucru. Limba maternă plus 2 este un concept foarte bun, însă trebuie să ținem minte un lucru. Există minorități lingvistice care trebuie să învețe și limba majorității, propria lor limbă, și apoi încă două. Deci ei trebuie să se descurce cu învățarea patru limbi. Este o chestiune asemănătoare cu problema minorității turce menționată de doamna Ferhayan. Există minorități etnice în anumite țări, după cum spunea și domnul Maragal, maghiari din Ucraina sau Slovacia, România uh, sau de altundeva, sau alte minorități din alte locuri, ei bine, trebuie să organizăm studii, anchete, să vedem exact ce se întâmplă cu minoritățile lingvistice. Comisia Cult a comandat un studiu la Departamentul de Politici, însă încă nu am primit uh, calendarul. Nu știm când va fi gata acest studiu. Vom putea afla rezultatele acestui studiu mai încolo. Aș dori să știu care ar fi cele mai uh, utile limbi străine în afară de engleză. Există date în acest sens? După cum vedeți, intervențiile dumneavoastră, stimați uh, invitați, au suscitat uh, interesul europarlamentarilor. Eforturile din diversele state membre sunt foarte mari, știm care sunt provocările, știm uh, care sunt instrumentele de care dispunem. Mai trebuie să ascultăm și comisia, însă deja știm că există multiple posibilități la dispoziția noastră. Ne-ați vorbit despre provocări, despre relația dificilă dintre mobilitate pe o parte și incluziunea socială pe de altă parte, din perspectiva diversității lingvistice. Ne-ați spus de asemenea că ar trebui să existe mai multe instrumente lingvistice și mai departe. Acum aș dori să dau cuvântul comisiei și le mulțumesc pentru faptul că au venit aici ca să participe la dezbaterea noastră. Nu știu cine este de la comisie. Aș dori să-i dau cuvântul doamnei Sofie Bernard, uh, șef de unitate de DGR și apoi locataman de la DGR. Mulțumesc, doamna președintă. Eu sunt de la DG Educație, de la secțiunea care se ocupă de școli și multilingvism. Le mulțumesc experților care au prezentat uh, o panoramă a inițiativelor Uniunii Europene și ale Comisiei Europene în special din ultimii ani. Eu subliniat tot ce am putut noi face în uh, domeniul cooperării politice cu statele membre și au vorbit și despre diversele studii din ultimii ani. Nu am să revin asupra acestor chestiuni, prezentările au fost foarte bune în opinia mea. Am auzit trei tipuri principale de recomandări pentru viitor. În primul rând să continue cooperarea politică în domeniul multilingvismului, să continuăm ceea ce facem deja și să ținem seama mai ales de noul uh, mediu în care ne aflăm, de noua situație. Avem această chestiune, mobilitatea, incluziunea socială, învățarea limbilor. Da, noi lucrăm foarte mult uh, în ultima vreme pe, această, pe aceste chestiuni, colaborăm cu experți, mai ales în ceea ce privește clasele multilingve și tensiunea din aceste clase. Există nevoie de a învăța limba de învă- limba principală a învățământului și în același timp este nevoie să se recunoască valoarea limbii materne a, a elevilor. Trebuie subliniate bunele practici, diversele experiențe pozitive din acest domeniu și dumneavoastră ați mai subliniat la începutul prezentărilor și concluziile de la Ziua Europeană a Limbilor Străine, care a avut loc în septembrie 2015. Concluziile respective sunt orientări în sensul ca noi să continuăm eforturile, să colaborăm mai bine cu uh, statele membre în domeniul um, activităților de educație comună și așa mai departe. De asemenea, ne-ați recomandat, că, ne recomandat să furnizăm mai multe informații cu privire la impactul proiectelor noastre și cât de transferabile sunt ele. Și pe noi ne preocupă această chestiune. Unul dintre criteriile de selecție ale tuturor proiectelor noastre este tocmai impactul pe care l-ar putea avea și cât de transferabile ar putea fi ele. Trebuie să facem evaluările necesare înainte să finanțăm proiecte. Deci acestea sunt criterii importante ca să oferim eticheta despre care s-a vorbit anterior, eticheta europea, lingvistică europeană. Această etichetă poate fi acordată unor proiecte care nu sunt neapărat finanțate de către Uniunea Europeană. Noi dorim să creștem fondul de proiecte de care, la, de care dispunem. Vom continua să lansăm studii, să finanțăm studii, cum este cel la care ați făcut referire cel făcut de la DG Ampla, încât să vedem care este impactul limbilor străine asupra angajabilității. Vom continua eforturile în acest domeniu, suntem conștienți că sunt chestiuni esențiale. Ați mai vorbit foarte mult și despre nevoia de a disemina mai mult studiile noastre. Diseminarea există Studiile bune sunt transmise mai departe, însă noi uh, trebuie să continuăm să ne bazăm pe aceste studii foarte bune ca să stabilim împreună cu statele membre priorități care ar putea fi importante pentru, fie, pentru ele. Discuția de astăzi s-a centrat foarte mult și pe lingua franca, engleză sau nu. Este important să se învețe limbi, oricare ar fi acestea. Și, bineînțeles, și în funcție de contextul în care trăim într-o regiune de frontieră, este mai important să se învețe limba țării vecine decât engleza. Bineînțeles, depinde și de situație, de for- piața forței de muncă din zona unde ne aflăm și așa mai departe. Atâte lucruri am dorit, atât am dorit eu să spun în această etapă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am de spus două lucruri și apoi am să le dau cuvântul experților. După cum sugerați dumneavoastră, am putea ține mai mult seama de acele politici care ar trebui să se subsumeze noi agenții europene pentru competențe. Trebuie să vedem cum să aplicăm mai practic recomandările respective din instrumentul acela, între DG Educație și DG Forță de Muncă. Relația dintre limbi și culturi este de asemenea foarte interesantă. Conținutul lingvistic se pare că se răcește. Nu știu dacă norme, dacă se respectă sau nu normele privind uh, predarea limbilor. Însă mie mi se pare că există o scădere a conținutului lingvistic. Iar apoi, în ceea ce privește traducerile, aici uh, avem de face și cu diseminarea conținutului în așa fel încât să cunoaștem culturi diferite. Limba nu are uh, rostul doar în traduceri, însă ne permite să cunoaștem o întreagă cultură diferită. Putem astfel să înțelegem mai bine culturile învecinate. Apoi, engleza. Studiile care se concentrează pe engleză se concentrează pe aspectele sale funcționale. Limba mea este italiana și aceasta este a patra ca număr de studenți în lume. Nu pentru că ar fi neapărat utile, ci în rațiuni culturale. Deci, motivele învățării unei limbi sunt diferite. Și din dragoste se poate învăța o limbă dragostea față de o cultură sau față de un stil de viață. Deci este interesantă uh, relația aceasta dintre limbă și cultură, drepturi culturale. Sunt câteva aspecte mai minore, însă doream să le subliniez. Și acum aș dori să le dau cuvântul ex- experților în uh, ordinea în care au intervenit inițial. Da, s-au spus foarte multe în această dimineață. Vă recomand să uh, citiți cu atenție aceste rapoarte, pentru că sunt foarte multe informații interesante aici. Informații uh, care răspund oarecum și la multe dintre întrebările și comentariile făcute astăzi aici, în special cele legate de munca în curs în programele realizate de comisie și care au de-a face cu traducerea. Un lucru pe care aș vrea să îl subliniez în concluziile mele este uh, cel referitor la atitudinea aceea legată de limba maternă plus 2, pentru că aceasta este o atitudine destul de simplistă de a vedea diversitatea lingvistică. Deși poate părea un obiectiv uh, ușor de înțeles pe termen scurt, uh, uh, poate duce la punerea unor întrebări precum uh, ce înseamnă de fapt o limbă străină, ce limbă dorești să înveți până la urmă ca și individ de-a lungul vieții tale pentru a putea avea un uh, adevărat repertoriu de comunicare în limbi străine. Și aceasta poate include învățarea de limbi străine din motive culturale sau din alte motive ceea ce te poate ajuta să-ți construiești o identitate lingvistică de-a lungul vieții. Deci este ceva personal, nu o etichetă care ți se pune deasupra în calitate de vorbitor de limba engleză, italiană și așa mai departe. Deci uh, se ajunge până la urmă la un profil de genul uh, uh multilingvism personal sau plurilingvism. Uh, Ideea este să ai competențe plurilingve uh, parțiale, nu trebuie să ai uh, competențe lingvistice complete în anumite limbi. E nevoie doar de acele competențe care să-ți fie utile uh, în viață. Una este să profiți de pe urma acestor limbi străine care să-ți permită să călătorești, să te relaționezi în societate, să poți să te duci să faci studii în altă țară, să ai un loc de muncă unde poți să înveți alte limbi străine noi, așa cum spunea Michele. Nu există o soluție unică. Ceea ce trebuie să facem este să-i ajutăm pe tineri să dorească să învețe limbi străine, pentru că eșecul la ora actuală, la nivelul școlilor, este uh, foarte clar. Pur și simplu nu funcționează trei ore pe săptămână în care să trebuiască să învețe o limbă străină. Trebuie să ieșim din uh, această modalitate fixă, standardizată, să le permitem să învețe limbi străine și în alte părți. Sunt multe feluri în care se poate face acest lucru și cred că tehnologia ne poate ajuta foarte mult. Mulțumesc! Aș vrea și eu să spun că sunt de acord cu comentariul făcut de antevorbitorul meu. Acesta este practic mesajul cel mai important pe care trebuie să-l transmitem. Pentru că vorbim aici despre politici în domeniul educației, despre politici de multilingvism în general, dar ne centrăm poate excesiv pe a, limbile străine sau pe limbi în general și nu pe persoane. Și eu cred că ar trebui să ne gândim în primul rând la persoane, la potențialul lor uman care este extrem de mare. Dacă schimbăm abordarea, atunci ne va fi foarte util și ne va putea ajuta să acționăm la nivel local, pentru că acțiunea locală este în general cea mai eficientă. De aceea sunt absolut de acord cu comentarul uh, care tocmai s-a făcut. Sunt convins că ar trebui să ne centrăm pe persoane, să susținem dezvoltarea lor din punct de vedere lingvistic, să îi încurajăm să își uh, folosească potențialul înnăscut în așa fel încât să facă față propriilor lor nevoi și a, uh, nevoilor comunității în care trăiesc. începând cu uh, o educație de la o vârstă timpurie și ajungând până la uh, învățarea limbilor în societate în general și la locul de muncă. Mulțumesc și acum domnul Gazzola. Da, foarte pe scurt. Cred că trebuie să facem aici o, o diferențiere foarte clară între uh, ce fac instituțiile și care sunt nevoile cetățenilor în viața lor de zi cu zi. Uh, Cred că deseori uh, instituțiile se uită spre Statele Unite drept model. Cred că ar trebui să se uite spre alte țări, spre Elveția, Canada, țări inovatoare cu economii în plină dezvoltare și care au o diversitate lingvistică fără să existe o lingua franca. În acest sens, uh, oamenii știu care sunt nevoile de comunicare cu instituțiile care, le, care îi reprezintă care sunt nevoile cetățenilor în viața de zi cu zi, este un lucru care trebuie să-l hotărască cetățenii, nu altcineva. Uniunea Europeană nu este un fel de Andorra în care oamenii se întâlnesc uh, și se deplasează dintr-o parte în alta. Trebuie să țină cont de contextul în care ne aflăm. Și am să vă dau un exemplu ca să înțelegem cât de complexă este situația. Ministrul olandez al educației spunea recent că doar 30% din studenții internațional care învață engleza în țările de jos rămân acolo și 60% și-ar dori totuși să rămână. Există uh, practic o diferență foarte mare și asta uh, vine în urma deficiențelor lingvistice cu olandeza. Deci iată, vă puteți da seama cât de complexă este situația. Cred de aceea că avem nevoie de servicii care să ne permită uh, o formare lingvistică atunci când este nevoie. De exemplu, atunci când uh, cineva se deplasează dintr-o țară în alta, tocmai pentru a evita formarea comunităților paralele. Și încă un comentariu legat de răspunsul comisiei. Cred că Nu doar instituțiile care primesc finanțare europeană trebuie să clarifice încă dinainte care este obiectivul. Cred că este important uh, să vedem care sunt efectele în general uh, în urma investițiilor făcute de UE, să vedem cum se îmbunătățesc competențele profesionale și să vedem dacă s-au obținut rezultate, pentru că nu e vorba aici de a uh, face o judecată de valoare, ci e vorba de o evaluare a proiectelor pentru a le putea compara și îmbunătăți și pentru a ajunge la politici lingvistice necesare cetățenilor. Da, foarte interesant, mulțumesc. Aș vrea să spun colegilor că știm că există elemente critice în urma cooperării pe care am avut-o cu Departamentul de Politici și există dificultăți în uh, ceea ce privește unele elemente care trebuie regândite. Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Și în munca noastră care va urma pe tema competențelor, așteptăm sugestiile dumneavoastră. Nu trebuie să pierdem din vedere sfaturile foarte utile pe care ni le dați. Dimineața aceasta a fost foarte interesantă și vă mulțumim pentru dezbatere. please. Excuse me. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Dragi colegi, vom începe uh, ultima parte a acestei ultime zile de școală. Toată lumea e un pic nervoasă, dar trebuie să continuăm lucrările noastre și Bănuiesc că sunteți interesați uh, să uh, trecem la ultimul punct uh, care este interesant. Aș vrea și acum voi vorbi în italiană. Așa că vă rog să vă puneți căștile dacă aveți nevoie. Dragi colegi, Vom avea o primă dezbatere în legătură cu implementarea programului Europa Creativă. Eu uh, sunt raportor pe această temă și aș vrea uh, să spun uh, că mulțumesc pentru prezența aici a lui Martin Doso de la DG Connect și Gary Parda, care este responsabil de la DGEAC și care se află aici alături de mine. De asemenea, Maties Ivanovici, de la DG Connect, de asemenea, și de asemenea uh, director al agenției EAE. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pot să vă spun că ne-am întâlnit recent uh, atunci când ne-am dus la Agenția pentru Cultură și ne-am întâlnit și cu domnul comisar Navracici. Iată care va fi formatul dezbaterii noastre. După o primă intervenție pe care o voi face, voi da cuvântul uh, Direcției Generale competente pentru a ne prezenta o veste nouă și anume că s-a semnat un acord între DG Connect și EFSI pe 30 iunie pentru a avea un nou instrument financiar. Iată, în sfârșit am reușit acest lucru și dumneavoastră ne veți prezenta calendarul preconizat. Poate că până la sfârșitul lunii iulie vom avea un calendar pentru apelul de oferte, dar înainte de aceasta vom da cuvântul și colegilor Deputații vor putea interveni, raportorii din umbră, în primul rând, după care voi da din nou cuvântul Comisiei și reprezentanților Comisiei. Programul Europa Creativă a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 și uh, la anul uh, Comisia va prezenta rezultatele evaluării la jumătatea parcursului. Așa cum am văzut și în dezbaterea de ieri pe care am avut-o pe tema Erasmus, pentru prima oară Parlamentul a hotărât că va avea un raport propriu, tocmai pentru a se avansa rezultatelor prezentate de comisie și pentru a permite raportorilor să ia legătura cu toate părțile implicate, cu agențiile naționale, cu diversi parteneri implicați, pentru a putea oferi o orientare uh, la timp, controlând felul în care se implementează programul pentru a analiza perspectivele de viitor. Comisia, în următoarea evaluare pe care o va face la jumătatea parcursului, va trebui să analizeze obiectivele pentru a vedea cât de eficiente sunt programele, dacă se ating obiectivele, dacă sunt eficiente față de programele anterioare, și uh, o evaluare a costurilor, a adecvării acestora, uh, problema finanțării, de asemenea simplificării, acest concept magic care nu se aplică niciodată, de asemenea problema coerenței, importanța obiectivelor, contribuția programului pentru a ajunge la o dezvoltare inteligentă, durabilă și inclusivă. Raportul pe care îl voi prezenta va trebui să vadă dacă acest program și-a îndeplinit obiectivele și felul în care se implementează. Și în a doua parte a raportului, și vom avea o dezbatere organizată pe viitor pe această temă, va trebui să ne aducem contribuția asupra felului în care se poate îmbunătăți programul pentru a include noi criterii, noi exigențe și eventual modalități diferite pentru ca acesta să facă progrese. Parlamentul, Departamentul de Politici va face două studii din cele trei pe care le-am comandat și, de asemenea, vom include un studiu care va fi făcut de Biroul Europa Creativă, un program legat de mass media și altul de cultură. De asemenea, un al doilea studiu făcut de uh, Serviciul Parlamentului EPRS și care este deja la dispoziția colegilor aici în sală. Noi considerăm că este important să uh, vedem această prezentare a instrumentului financiar și după aceea, în luna septembrie, vom avea uh, mulți colegi care astăzi n-au putut veni și vom avea o prezentare a tuturor acestor studii intrând, bineînțeles, în detalii pe marginea lor. Și acum voi face câteva observații și voi trage și câteva concluzii. Eu um, am avut ocazia să discut uh, cu mulți actori implicați din, uh, mediile, din mass media, din uh, mediul culturii, am vorbit cu coordonatorii agențiilor naționale, pentru a înțelege care este situația la nivel național în domeniul culturii, în ceea ce privește mass media și industriile creative. Și în octombrie mă voi duce în Franța pentru a avea o dezbatere cu partenerii la nivel național pentru a vedea cum s-a implementat Europa creativă. Europa creativă include uh, trei programe acum, uh, care sunt uh, Cultura, uh, Media și Media Mundus, și care sunt uh, um, alcătuite din două subprograme cu obiective specifice și cu un buget uh, specific am reușit să ajungem la o anumită convergență între diversele sectoare culturale, creative și audiovizuale și ne-au, sau, și-au adus contribuția la o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. Datele economice din sector arată acest lucru, iar uh, proiectul de raport uh, de la ITRE vorbește de 12 uh, milioane de locuri de muncă care au fost create, uh, în uh, companiile cu conținut uh, audiovizual uh, foarte puternic, de 2,5 ori mai mult decât în sectorul auto. O dimensiune transversală care este reprezentată de cultură și care este esențială pentru politica Uniunii. Noua structură a Comisiei Juncker a predat mandatul pentru Europa Creativă pentru DGEAC și Connect, deci două direcții generale diferite, însă există abordări diferite, pentru că e greu să se ajungă la criterii uniforme în legătură, de exemplu, cu mass media, unde se fac, de exemplu, investiții mai multe în sectorul audiovizual, în timp ce partea de cultură susține în special uh, um, acel domeniu non-profit. Mă refer aici la partea audiovizuală, muzică, arhitectură, design, artizanat artistic, care sunt puțin reprezentate în partea de cultură și pentru care e nevoie de o atenție suplimentară. La aceasta se adaugă și faptul că dimensiunea transsectorială nu este destul de dezvoltată. Ea trebuia să susțină uh, programul, dar știm că resursele sunt limitate. Această parte a fost utilizată uh, doar pentru a susține programul și există și întârzieri în ceea ce privește programul de garanții de credite dotat cu 120 de milioane de euro. Până la sfârșitul lunii iulie vom avea un apel de oferte pentru a putea face o selecție a instituțiilor naționale care să se ocupe de acest portofoliu de oferte și poate va exista și o altă licitație pentru a putea alege o instituție care să susțină capacitatea instituțiilor financiare uh, pentru anumite cerințe specifice. Este o întârziere care ne afectează pe toți și uh, nu știm dacă această noutate în uh, program a dat rezultate sau nu, pentru că deocamdată n-a fost numit uh, nimeni. Nu avem încă rezultate și comisia le va avea abia uh, la anul. Sperăm că această cooperare între cele două DG să garanteze echilibrul necesar, un echilibru pe care l-am cerut întotdeauna între uh, cele două sectoare de activitate. Acum, bilanțul global pentru 2014-2020 la categoria 3 în cadrul multianual este de 1,46 miliarde, care reprezintă 0,42% din bugetul total. 14% este pentru cultură și 13% pentru partea transsectorială. E vorba de licitații care nu au putut fi prezentate la timp, au existat întârzieri S-a utilizat însă aproape 100% din buget uh, în ceea ce privește creditele de plată, dar situația nu este uniformă. Există uh, și o mică creștere, astfel încât am ajuns la 200 de milioane. Există în continuare un potențial de creștere care poate fi promovată de Europa creativă, dar aștept să văd și care este reacția colegilor parlamentari. Pentru 2014-2015, programul Cultură a finanțat uh, 51 de proiecte din cele 1691 pe care le primisem. 6% pentru așa numita platformă și 13% pentru cooperare. Acum, în ceea ce privește media, care utilizează criteriul automatic pentru uh, distribuirea benzilor de frecvență, a finanțat 4.494 uh, din 8.471 de cereri, deci 43%. Situația este diferită în diversele sectoare de activitate, dar aceste date ne arată că situația este foarte diversă și există foarte multe frustrări. E nevoie de o notă bună pentru aceste proiecte, pentru a fi acceptate și există o diferență foarte mică în ceea ce privește calitatea de doar 0,5 puncte. Sperăm ca alături de comisie să putem prezenta amendamente pentru bugetul 2017 pentru a face față deficiențelor existente în ceea ce privește finanțarea sectorului. Uh, noi ne-am întâlnit uh, cu uh, comisarii, cu DGEAC, Connect, cu cele două unități de cultură și media și am avut o cooperare foarte bună cu BEI, FEI și cu Comisia, bineînțeles. Am participat și la Forumul Culturii de la Bruxelles, de la Berlin, Veneția și de la Cannes și uh, de fiecare dată am uh, prezentat un raport al acestor întâlniri, am vizitat uh, și capitalele europene și am analizat și etichetele care sunt utilizate pentru a proteja patrimoniul cultural. Aș vrea acum să prezint doar câteva comentarii. La nivel general, în ceea ce privește implementarea programului pe partea de management și de marketing, se pare că partea de conținut artistică și inovatoare este cea care prevalează. Aceasta este părerea principalilor actori implicați. Deci trebuie să ne asigurăm că nu analizăm lucrurile doar din punct de vedere economic, ci că utilizăm instrumente noi, inovatoare, originale. Iată de ce regret întârzierile Uh, care nu încurajează deloc creativitatea și inovarea. Este vorba aici și de actele delegate, pentru că programul, sub programul cultură, nu va avea niște puncte care să permită evaluarea impactului pe viitor. Un alt element important este relația cu statele terțe, care este esențială pentru noi, despre care am vorbit de mai multe ori. Comisia dorește să pună capăt uh, programului Media Mundus, spunând că programele de media oricum vor fi deschise tuturor actorilor din toate țările, inclusiv uh, țările terțe. Însă, dacă nu există o promovare activă, o atitudine proactivă, utilizând, de exemplu, reprezentanțele uh, Uniunii Europene, atunci procesul va fi foarte încet și dezechilibrat din punct de vedere geografic pentru că până acum, de exemplu, nu există nicio țară implicată din sudul Mediteranei. Avem uh, Ucraina, Serbia, Georgia la nivelul acordurilor bilaterale, însă cred că lucrurile trebuie să se grăbească, să se accelereze un pic, uh, pentru că suntem deja în întârziere. La cultură, Avem un subprogram foarte important uh, pentru care este necesar să asigurăm mobilitatea. Avem, de asemenea, rețele care au un rol foarte important, dar care nu dau dovadă de destulă flexibilitate. Platforma se află la începutul parcursului, dar uh, este un program uh, promițător. Uh, doar 6% din proiecte au fost acceptate. În ceea ce privește traducerea literară, Aici avem și Premiul European pentru Literatură, care ar trebui să susțină nu doar limbile mari, ci și pe cele mai mici, la nivel editorial. Pe partea de cooperare avem o integrare între diversele sectoare de activitate, însă în principal se centrează pe uh, artele vizuale și uh, teatrale. Ar fi util să ne gândim și la eventuale concluzii și am vorbit deja cu Comisia și cu raportorii din umbră pe această temă și să vedem ce putem face în cadrul subprogramelor care să țină cont de cultură, de antreprenoriat, de muzică, design și, în general, producție artistică pentru a permite actorilor implicați să se implice cu adevărat. Aș vrea să aud și părerea dumneavoastră în această privință. Poate că este o atitudine prea ambițioasă pentru acum, poate că ar trebui să o lăsăm pentru după 2020. În ceea ce privește capitalele culturale, vom avea trei orașe selecționate anual și vom accepta și candidați din țările candidat sau potențial candidate. Premiul European pentru Literatură a fost acceptat și de asemenea premiul pentru teatru. Premiul uh, uh, Lux, de asemenea, care ajunge la 10 aniversare, este cofinanțat la nivel transsectorial, iar în ceea ce privește subprogramul uh, media, dispune de resurse limitate, dar adaugă o plusvaloare excepțională. La ultimul festival de la Cannes am avut 23 uh, de uh, uh, creații care au fost prezentate și 11 dintre ele au fost susținute financiar. Numărul de bilete care au fost vândute în 2015 în UE a crescut până la 980 de milioane, ceea ce înseamnă 30% creștere pentru fiecare film european. O tendință în creștere de salutat. Există și 12 uh, apeluri de oferte care au fost acceptate pentru mass media în sectorul audiovizualului. Bineînțeles, putem îmbunătăți uh, și uh, susținerea audienței. Trebuie să identificăm uh, care sunt elementele unde am putea interveni și să vedem uh, uh, și ce se întâmplă în domeniul jocurilor video. Există țări care sunt mai producătoare de filme, însă trebuie să oferim beneficii și ajutoare și țărilor mai mici. Asta înseamnă că în unele țări, de exemplu, ar putea exista o calitate foarte bună pentru producția cinematografică, însă ea trebuie susținută, deci va trebui să revenim la acest punct. Acum, uh, la nivel transsectorial, aici există o problemă cu implementare și a obiectivelor care nu sunt foarte bine definite. E vorba aici de a, uh, o altă dimensiune, și anume integrarea imigranților. A, uh, din păcate, programul de masterat a fost respins și ne pare rău pentru aceasta. Așa că pericolul acum este să nu avem o adevărată uh, dimensiune transsectorială. La nivelul managementului există o dificultate pentru a se adapta într-un uh, context uh, care a devenit foarte rigid și anonim. Există oarecare opacitate iar la nivelul uh, Comisiei Europene uh, e greu să știi cu cine uh, trebuie să iei legătura pentru a obține răspunsul necesar. Și e greu pentru interlocutor să înțeleagă în organigramă cine se ocupă cu ce. Comisia ar trebui să introducă mai multă flexibilitate la nivel ierarhic și să îmbunătățească situația la nivelul coordonatorilor de birou. Nu există o legătură directă, pe de altă parte, între agenție și DG-urile de la Comisie? Și, practic, ce s-a întâmplat a fost că, în trecut, acest birou era resimțit ca fiind mult mai aproape în cadrul strategiei față de alți interlocutori un lucru important uh, pentru cultură. Un alt, uh, o altă problemă identificată a fost uh, imposibilitatea de a avea acces la date în legătură cu acele proiecte care nu au fost alese, care nu au câștigat. Deci, biroul respectiv ar trebui să aibă o idee mai bună asupra viziunii generale a proiectelor într-o țară. însă noul sistem de comunicare este foarte bun. Există un plafon stabilit la 40% pentru uh, companii, care este greu de atins. Uh, pe de altă parte, documentele se uh, trimit uh, pe suport hârtie sau online. Pe de altă parte, este imposibil să se indice cheltuielile comune pentru parteneri și era nevoie de definirea unui obiectiv unic în uh, domenii precum formarea. Acum, evaluarea experților. Știți că este o temă foarte importantă din punctul meu de vedere. Eu uh, cunosc care sunt problemele de natură economică, probleme uh, care au făcut uh, necesară găsirea de noi soluții. Însă cred că un proiect cultural nu poate fi evaluat de doi experți care se află în părți opuse geografic, care nu cunosc realitatea geografică, care nu sunt experți în toate sectoarele de activitate, pentru că dacă evaluarea pe care o fac uh, acești doi experți este prea diferită, atunci trebuie găsit un al treilea expert. Este o problemă pentru Orizont 2020, pentru Europa creativă și situația s-a înrăutățit, sau cel puțin asta este feedback-ul pe care l-am primit eu. Trebuie analizată mai bine situația pentru a vedea ce putem uh, face și nu cred că interviurile prin Skype ar putea fi o soluție. Avem nevoie de proiecte omologate, inovatoare, Acum ajung la concluzii. Europa Creativă este un program absolut necesar. Bineînțeles că există și posibilitatea de a face îmbunătățiri. Știu că au existat uh, dificultăți de uh, gestiune, în special în ceea ce privește CEA. Este vorba de un program unic care a fost uh, împărțit după aceea în două și toate acestea au creat foarte multe complicații. Însă pentru a atinge obiectivele noastre în ceea ce privește mobilitatea plus valoarea industriilor culturale și creative pentru internaliza, internaliz, internalizarea carierelor profesionale, pentru a avea un sistem mai competitiv și de a avea posibilitatea de a exporta înspre alte părți Trebuie să ținem cont și de accesibilitate, de povara administrativă, de lipsa de transparență și de uh, puțină implicare a diversilor protagoniști. Iată, toate acestea sunt elemente care ar trebui revizuite. În perioada 2021-2027, va trebui să extindem acest exercițiu de analiză pentru a acorda mai multă importanță culturii, astfel încât aceasta să ajungă la o adevărată dimensiune transversală. Diplomația culturală, uh, programul Orizont se ocupă mai mult de patrimoniu decât de cultură, însă avem nevoie de un program care să realizeze un dialog cu celelalte programe. Și dacă menținem media și cultura ca programe principale, deși aceasta, vă spun încă o dată, este doar uh, sugestia mea, o sugestie pe care vreau să vă fac pentru a vedea dacă am confirmare din partea dumneavoastră sau nu, cred că am avea nevoie de mai multe acțiuni independente, specifice pentru aceste subprograme. Despre Europa și industriile creative am vorbit uh, și ieri, uh, de asemenea incluziunea socială și, în al treilea rând, țările terțe. Toate acestea sunt puncte în cadrul cărora ar trebui să avem o dezbatere pe tema Europa Creativă. Avem nevoie și de un temei juridic și pentru asta uh, trebuie să avem inițiative politice și, bineînțeles, un buget diferit. Nu bugetul de 0,4% cred că este acum. Acum, calendarul. Avem acum uh, uh ultima știre de la Comisie, noul instrument uh, financiar, așa că uh, doream să amânăm prezentarea studiului până în septembrie. De altfel, una din autoarele studiului se află aici prezentă. Vreau să-i mulțumesc pentru aceasta, însă nu știam că vom putea face o prezentarea până la urmă, dar până pe 5 septembrie, când vom avea prezentarea studiilor, putem intra într-o dezbatere mai aprofundată, vom avea mai multe elemente la dispoziție, iar astăzi vom profita de ocazia pe care o avem pentru a vă asculta pe dumneavoastră, pentru a asculta comisia și voi da cuvântul imediat reprezentanților comisiei pentru a ne prezenta acest nou instrument financiar. Este, din punctul meu de vedere, Uh, vestea cea mai bună pe care trebuie să ne centrăm. La ultima noastră întâlnire am avut o dezbatere, însă acordul nu era încă uh, semnat, deci n-am avut ocazia să intrăm în detalii. Uh, și acum caut uh, numele invitatului nostru, îl văzusem un pic mai devreme. Da, domnul Jimal Novici ne va face prezentarea instrumentului financiar, după care vor interveni raportorii din umbră și comisia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi prezenta pe scurt um, care este situația actuală și care sunt următorii pași în um, aplicarea garanției uh, pentru Creative Europe. Încercăm să consolidăm accesul la finanțare pentru acest sector, pentru că are mult de suferit când obține uh, finanțare. În ultima zi din iunie am semnat uh, acordul și apoi au uh, urmat o serie de activități de comunicare. Um, comunicat de presă, primele întrebări um, frecvente, cu răspunsurile lor, evident. Același lucru valabil pentru bănci uh, care au fost contactate de uh, Fondul European de Investiții. Următoarea etapă, practic, este implementarea programului, care începe cu publicarea apelurilor de ofertă, atât pentru garanții cât și pentru contragaranții pentru bănci. Acest lucru se va face de către Fondul European de Investiții, Licitația este aproape gata, va fi publicată în următoarele zile. Foarte important este să știm că în momentul în care se publică acest apel de ofertă, în iulie 2016, va fi deschis până în septembrie 2020 ceea ce înseamnă că acordă foarte mult timp intermediarilor financiari din diferitele țări să analizeze dacă programul este interesant pentru ei și să candideze. După publicare, pe baza temeiului juridic al Creative Europe, băncile vor trimite um, candidaturile pentru uh, acest, uh, aceste proiecte. Se vor uh, finanța diferite nevoi, uh, credite punte um, și alte elemente. Um, delegația europeană va monitoriza uh, aceste cereri implementarea acestui uh, și, și apoi se va începe cu implementarea în țara în care, are, în care și are sediul banca. Creditele pentru organizații și pentru IMM-uri în domeniul cultural și creativ cred că vor fi deja uh, disponibile în 2016. Un alt element disponibil este crearea de capacități, deci asistență tehnică pentru intermediarii financiari este făcut intenționat pentru a crește înțelegerea specificităților uh, din, uh, a companiilor din acest sector. Avem aceste instrumente dedicate și uh, activitățile de comunicare sunt esențiale pentru a explica instrumentul băncilor, dar nu numai, ci și pentru ca organizațiile și companiile de pe piețe să fie conștiente de faptul că există posibilități de a-și um, crește activitatea în acest domeniu. Împreună cu Fondul European de uh, Investiții, uh, punem, uh, actualizăm diferitele site-uri. Facilitate de garanție pentru cultură și domeniul creativ, um, va, eh, se va regăsi și pe eh, site-ul în care sunt eh, disponibile toate informațiile despre toate fondurile europene. De asemenea, este prezentată și pe site-ul Fondului European de Investiții. Avem o bros- broșură care este deja pregătită. De asemenea, se pregătesc întrebări adresate frecvent pentru beneficiari. Aceste întrebări uh, vor fi publicate după vacanța de vară și vor fi aceste broșuri disponibile în toate limbile europene, deci pot fi distribuite organizațiilor din, ță- din toate țările. De asemenea, am um, uh, răspuns și am făcut și o, o serie de întrebări adresate um, în mod frecvent pentru intermediari. De asemenea, organizăm așa numite zile de informare Germania și România au organizat deja astfel de evenimente. Ca să vă explic uh, cum funcționează, pot să vă vorbesc despre uh, forumul uh, de film european din, Vene- din Veneția, uh, organizat în strânsă cooperare cu Bienala de la Veneția. Uh, este un forum de film, însă Bienala are contacte foarte bune în domeniul cultural. Uh, și, uh, iată, vor putea interveni atât bănci din regiune, cât și organizații din diferite subsectoare. Acest instrument ajute la, ajunge la rezultate numai dacă acoperă o serie întreagă de elemente. La fel, Uh, vorbim despre un alt eveniment, 25 uh, ani de media la Bozar. Uh, și de asemenea vom face evenimente pentru a prezenta ce am discutat cu părțile interesate în ultimii ani. La final aș vrea să vă spun că și băncile care semnează un astfel de acord vor trebui să aibă o campanie de comunicare dedicată acestui fapt Vedeți că au loc o serie întreagă de acțiuni. Aș vrea să vă arăt structura bugetară a acestui instrument financiar. Primul buget este prevăzut pentru 2016. Trebuie de asemenea să gestionăm, să ne, de, să ne descurcăm cu așteptările. Comisia se așteaptă ca volumul de finanțare să fie peste 600 de milioane, însă E nevoie de aceste angajamente. Nu sunt plăți, sunt angajamente. Dar astfel uh, uh, fondul de investiții poate semna acorduri cu băncile pentru ca ele să poată începe să lucreze. Începem cu cifre destul de scăzute și trebuie să vedem și uh, câte bănci până la urmă sunt interesate. Deci cam asta se va întâmpla. Mulțumesc pentru atenție. eh, grazie. Io, mm, grazie Io le chiederei... Mulțumesc. potesse far circolare a tutti i colleghi... Aș fi foarte recunoscătoare dacă ați putea trimite aceste informații uh, tuturor colegilor, uh, mai ales raportorilor din umbră. Mă întreb dacă de la bun început uh, ați fost implicați uh, în aceste acțiuni. Dacă, dacă descurile naționale au fost uh, implicate de la bun început, au fost explicate aceste strategii descurilor pentru că ei au senzația că sunt ultimii informați. Bine, nu sunteți noastră responsabile, este foarte clar, mă adresez direcției noastre generale, dar din câte am înțeles, și poate am înțeles eu greșit, de multe ori se fac anunțuri, dar informația ajunge foarte târziu. Descurile vor fi primele care vor trebui să intervină. v ați asociat aceste descuri, le-ați uh, le implicat pentru că ele sunt cele care trebuie să fie pregătite. Che oltretutto vediamo quanto è frustrante per quanto riguarda i contributi e quanto invece era attesa questa cosa, insomma rischia benissimo Venezia, benissimo figurarsi, ci saremo tutti quanti. Ma... Vedem că există așteptări diferite și mă refer aici la informare. Și apoi, băncile nu trebuie să se concentreze numai pe audiovizual sau pe întreprinderi. Trebuie să fie clar că e un sistem de creare de capacități. Și cererea va avea un impact asupra rezultatelor. Dacă se prezintă numai la Veneția, foarte bine dar ar trebui să fie prezent și, uh, și în alte domenii în care există instituții culturale, în muzee, de exemplu. Deci înțeleg că DG Connect se ocupă de gestionarea acestui program, dar uh, nu ar trebui să se ajungă la distorsiune între interlocutori. Descurile trebuie să fie complet informate și implicate. Deci trebuie, ar, poate ar trebui să avem o reuniune uh, la Bruxelles cu aceste descuri. Nu este vorba de a avea un raport un anonim pe hârtie, ci trebuie să implicăm parteneri în această strategie um, creativă. Toată lumea implicată trebuie să știe că va fi judecată după cum uh, prezintă portofolii echilibrate, diverse. Ca raportor, asta este ceea ce am uh, propus și am, am promovat ca idee. Nu vrem uh, să uh, ne confruntăm cu atâtea așteptări și apoi să nu răspundem la ele. Există senzația că gestionarea nu este partajată. Există colegi care sunt foarte implicați și care, care au fost bine informați, dar sunt și cei care se simt excluși. Cred că toată lumea trebuie să-și asume responsabilitatea pentru problemele de la fața locului. Am să dau cuvântul uh, colegilor întâi. Domnul Venta întâi. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamne președinte, foarte pe scurt, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Ați spus deja că um, sunteți foarte angajată în acest subiect, ne-ați dat foarte multe informații despre programul uh, Creative Europe, despre posibilitățile de, financiare, de finanțare și așa mai departe. Am discutat și instrumentele financiare, însă important uh, pentru mine sunt descurile naționale din uh, programul Creative Europe. Ele au un impact foarte pozitiv. Uh, se ocupă de ajută la gestionarea um, candidaturilor. Avem câteva date care ne arată că statele participante nu sunt la fel de eficiente din acest punct de vedere. Trebuie să creștem capacitățile în aceste oficii la nivel național, pentru că ele trebuie să fie coordonatoare ai beneficiarilor, dar trebuie să fie și foarte um, atente pentru a detecta nevoile unor potențiali beneficiari. Garanții și contragaranții, s-a vorbit uh, despre asta și de suma prevăzută în buget pentru asta. Când vorbim despre garanții de creditare, ar trebui să vorbim despre uh, crearea de capacități. Instituțiile financiare trebuie să răspundă la nevoile sectorului cultural și creativ. Specificitatea acestei industrii trebuie să fie luată în considerare și nu mă refer la întregul sector, ci și la diferite subsectoare și la diferite piețe instituțiile financiare vor uh, oferi informații din acest punct de vedere. Entitățile active în domeniul cultural și creativ ar trebui să poată folosi o serie întreagă de programe, inclusiv programe precum COSME și Orizont 2020. Și pentru a finaliza cu nerăbdare aștept să cooperez cu doamna președinte și cu, rap- cu raportorii. Mulțumim, Bogdan. E, e poi... Domnul Michel, doamna Michels. Mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei președinte pentru pledoaria ei pasionată. Sunt de acord cu dumneavoastră că politica de informare că, către cei care ar trebui să se bucure de aceste uh, programe și mm, este foarte importantă și cred că tocmai aici uh, este uneori problema pentru care nu se aplică în mod eficient aceste programe uneori. Nici eu nu vreau să intervin foarte mult. Ați spus că vom mai duce o dezbatere. Ieri am avut o reuniune comună cu ITRE și am discutat despre noul fond de garantare. Aș vrea însă să vă spun că Creative Industry nu este totul. Creative Europe este de fapt mult mai mult decât atât din punctul meu de vedere, la toate instrumentele financiare, fie ele uh, instrumente de creditare sau uh, subvenții, problema este aceeași. Micile întreprinderi sau cele chiar foarte mici au foarte puține șanse să primească astfel de credite. Și cred că aici este elementul cheie uh, în uh, industria creativă avem uh, de a face cu faptul că EFSI, uh, așa un proiect care ne este vândut tot timpul ca un mare succes, până la urmă nu are niciun nu a promovat niciun fel de produs sau de uh, program din industria creativă. Și cred că asta trebuie să ne dea de gândit. Dar uh, nu numai distribuția în sectoare trebuie să ne dea de gândit, ci și distribuția regională din EFSI. Într-o țară atât de mare cum este țara mea, Germania, nu a fost ales practic până acum pentru EFSI nici un proiect din Germania de Est. Și cu siguranță există niște cauze pentru asta și mă întreb, mă îngrijorez dacă noul fond uh, de garantare de 121 de milioane din Creative Europe uh, poate schimba ceva la nivel regional. Cred că aici trebuie să intervenim și speranța mea este că și întreprinderi inovatoare, creative vor putea uh, beneficia, nu numai marile întreprinderi și speranța mea persistă. Cred însă că la toate celelalte puncte putem uh, să ne întoarcem în dezbaterea noastră după uh, vacanța de vară și, bineînțeles, noi vom participa activ. Bineînțeles, vom face asta și uh, vom avea alături și pe, prezent, pe autorii studiului și cred că a fost bine să amânăm pentru 5 septembrie, pentru că vom putea merge în detaliu. Doamna Soidrova acum. Mulțumesc, doamna președinte. Nu vreau să prelungim prea mult această dezbatere, pentru că trebuie să ne dea un răspuns și reprezentanții comisiei. Aș vrea să analizez acest studiu privind inclu uh, inclusiv uh, propunerile pentru instrumentele financiare, însă aș vrea să mă întorc și la ceva ce ați menționat ieri Poate că nu este o întrebare pentru dumneavoastră direct, dar în pregătirea fondurilor pentru anul... Uh, am vorbit despre fondurile pentru anul european al culturii. Puteți să ne spuneți ceva despre asta? Astfel încât anul european al culturii să fie pregătit și mai multe țări să poată participa cu proiectele lor? Mulțumesc! Eh, sappiamo che questo, caro collega Sudrova, è un tema a noi molto caro, no? We, fought for this. Non è un tema che mio giudizio deve... Da, este ceva pentru care am luptat din greu. Nu este în cadrul și nici în bugetul Creative Europe. Este ceva menționat și în cadrul uh, comisiei. Faptul că există în continuare reduceri de resurse. Dar, bineînțeles, a depus un amendament în ceea ce privește Creative Europe pentru că cu resursele suplimentare și programele suplimentare, finanțarea nu este suficientă. Și programul este o provocare interesantă pentru Uniunea Europeană. Vedem ce au însă de spus și oaspeții noștri. Domnul Morgano. am senzația că există un program uh, foarte important aici și trebuie să evaluăm în mod clar cifrele pe care le avem acum și mă refer la ocupare. Numărul de întreprinderi, mai ales întreprinderi mici, care depind foarte mult de toate acestea. Este un spațiu ce trebuie protejat și trebuie să avem un răspuns clar referitor la care este situația și care sunt eforturile făcute de comisie. Mă refer acum la uh, programul Juncker. În ce măsură crearea de locuri de muncă relansează creșterea? Care sunt posibilitățile în uh, planul Juncker pentru asta? Multe persoane din acest sector sunt tinere, sub 29 de ani și ar fi foarte util pentru aceste persoane să-și găsească locuri de muncă altundeva. Trebuie să discutăm, să abordăm acest subiect. Deci ocuparea, pe de o parte, dar și o ocupare de calitate, locuri de muncă de calitate cu perspectivă de viitor. Acestea sunt uh, aspectele cheie Uh, cele practice, cât de practice sunt aceste programe. Și cred că acest lucru uh, se poate vedea foarte bine tocmai prin această perspectivă a ocupării. Este, bineînțeles, și un subiect destul de delicat, pentru că se pune întrebarea cât de profitabile sunt aceste întreprinderi, cât sunt de viabile. Viabile și din punct de vedere financiar. Trebuie făcute enorme eforturi și în formare și educare pentru a-i forma pe cei care pot ocupa aceste posturi. Realitatea che poi si traduce sostanzialmente in un esito non all'altezza di quelle che sono le condizioni di potenzialità reale che oggettivamente il settore ha. Cred că de asemenea ar fi uh, păcat să nu uh, profităm de potențialul acestui sector. Doamna președinte, în intervenția ei, a sintetizat foarte bine poziția comisiei noastre și dorința Parlamentului de a uh, stabili, de a merge pe o cale foarte clară. Mulțumesc, mulțumesc tuturor. Cred că a venit momentul să dăm cuvântul invitațiilor noștri în ordinea pe care o vor alege ei. S-au spus deja multe lucruri, este doar un prim schimb uh, de opinii. Vom continua pe 5 septembrie. De asemenea, pe 8 noiembrie vi se va prezenta un proiect de raport. Mă voi întâlni cu raportorii din umbră înainte de această dată pentru a discuta chestiunile cele mai importante și pentru a discuta uh, eventuale elemente pe care le au uh, de ridicat. Dau cuvântul Comisiei. Thank you, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața. În primul rând, aș dori să spun că suntem recunoscători Parlamentului European pentru faptul că ne-a furnizat această analiză aprofundată a programului în etapa actuală, deoarece ne ajută foarte mult cu evaluarea la jumătatea perioadei a programului va face o parte integrală din ea. Deci, de acest punct de vedere, suntem foarte mulțumiți că există această dezbatere și vom avea și dezbatere ulterioară cu privire la punerea în aplicare a programului, deci, bineînțeles, pentru noi cel mai important este să profităm la maxim de el și să avem un program de înaltă calitate și în cea de-a doua parte a punerii în aplicare. Acum au trecut 2,5 ani de la începutul acestui program. Ce înseamnă acest lucru? Au trecut, am trecut mai multe hopuri, au avut loc mai multe schimbări, Programul a fost împărțit din punct de vedere administrativ între două direcții generale și doi comisari. Noi încercăm să ne asigurăm, alături de colegi de la DG Connect, că acest program uh, este integrat și își va îndeplini sarcinile, așa cum sunt ele definite în temeiul juridic. Avem un uh, task force care se întâlnește destul de regulat, am a reușit să respectăm și filarea transsectorială, ne informăm unii pe alții cu privire la ce s-a făcut pe partea de media și pe partea de cultură și cooperăm uh, foarte mult și pe partea de instrumente financiare. Deci, deocamdată, cred că gestiunea programului este asigurată de cele două direcții generale și de către cei doi comisari, în ciuda faptului că există o partajare a gestiunii. Apoi, pe partea de cultură, datoria noastră este de a apăra diversitatea culturală în Europa și să, ne, și să protejăm competitivitatea firmelor culturale și a întreprinderilor culturale, să ne preocupe și mobilitatea actorilor cu, în domeniul culturii, um, operele de artă în Europa și, nu în ultimul rând, să promovăm dialogul intercultural dialogul interreligios. Toate acestea au devenit mult mai importante la ora actuală decât erau în momentul în care a fost lansat programul, ținând seama de evoluțiile din ultima vreme în situația crizei refugiaților. Am încercat să adaptăm acest program nevoilor în continuă evoluție. Temeiul juridic ne furnizează anumite posibilități și pe baza lor noi ne putem adapta putem ajunge la un mix echilibrat a ceea ce noi numim continuitate, adică ceea ce făceam înainte în programul cultural, pe de-o parte, și pe de altă parte inovarea, adică să venim cu idei noi, cu abordări noi, să venim cu proiecte cu adevărat creative și inovatoare. În partea de cultură a programului, noi considerăm că ne apropiem de aceste deziderate prin intermediul uh, proiectelor de cooperare. După cum ați spus dumneavoastră, artele performative sunt puțin cam suprareprezentate prin comparație cu alte sectoare. Însă în aceste sectoare abordările integrative, inovatoare, câștigă teren, de exemplu, utilizarea tehnologiei. În ceea ce privește rețelele și platformele, vom avea un ultim apel pentru acestea la sfârșitul anului. Noi sperăm că pentru ultimii patru ani din program vom putea să avem în primul rând, să zicem, o listă de rețele care vor reprezenta toate sectoarele și subsectoarele culturale importante din Europa. Pentru Comisie și pentru toate instituțiile, o astfel de eh, listă ar reprezenta, iar reprezenta pe toți partenerii de încredere în acest sector în Europa. Program, sub programul privind cultura, e bine aici sperăm să continuăm să cooptăm organizații foarte mari din Europa, artiști emergenți care sprijină uh, și să sprijinim uh, artiștii tineri din multe țări și încercăm să ajungem la un program european general în acest domeniu. Avem experiențe foarte bune cu cele 8 platforme pe care le-am creat până în prezent și sperăm că până la începutul anului viitor să le dublăm numărul și să continuăm. Mai presus de toate, să răspundem astfel și dezideratului dumneavoastră. Da, în cei șapte ani trebuie să facem trei apeluri, după cum spuneți. Acesta va fi cel de pe urmă. Astfel dorim așadar să răspundem și îngrijorării dumneavoastră, cum că programul nu se concentrează prea mult pe, econ- pe economie, trebuie să existe și valoare artistică, conținutul artistic. Eu cred că platformele sunt cele mai bune uh, cele mai reprezentative în acest domeniu. În ceea ce privește rețeaua oficiilor uh, Creative Europe, există o cooperare foarte bună cu aceste oficii și cu un program atât de mic, suntem norocoși că dispunem de, un asemen- de o asemenea rețea. În anumite țări, bineînțeles, nu a fost ușor ca oficiile să fuzioneze fostele oficii pentru cultură și uh, biroul media, care acum sunt o singură entitate. Însă, în 99% din cazuri, sistemul funcționează destul de bine. Colegii de la aceste oficii se bucură că acum colaborează, situația lor s-a îmbunătățit. Acum sunt mai puternici prin această fuziune. Pentru noi această rețea este extrem de valoroasă. Ne întâlnim cu ei în mod regulat. Avem și instrumente digitale prin care menținem contactul permanent cu aceste oficii. Trebuie să analizăm mai îndeaproape raportul Parlamentului European ca să vedem unde ar putea fi an, posibilele neajunsuri. În orice caz, în ceea ce privește instrumentul financiar, am avut mai multe sesiuni în ultimii ani cu privire la instrumentul financiar Oficiile sunt complet conștiente că nu știm exact în ce țări vom lansa acest instrument pentru prima oară, așadar nu dorim să creăm uh, speranțe false, cum că instrumentul ar putea fi, uh, în condițiile în care instrumentul poate că nu va fi disponibil decât peste câțiva ani. În momentul în care vom începe, ne vom concentra mai bine pe această temă. Un ultim comentariu în ceea ce privește țările terțe. După cum știți, programul este deschis țărilor din, uh, vecine, din uh, vecinătatea estică și sudică. Lucrăm deja cu Georgia, Moldova și cu Ucraina. Avem dovezi cum că există interes și am început să negociem și cu Tunisia și cu Israel. Negocierile se află într-o fază avansată. Există însă un obstacol, temeiul juridic. Temeiul juridic ne cere o armonizare completă a legislației cu directiva privind serviciile media audiovizuale. Și aici uh, se face legătura și cu subprogramul privind media. Este o complicație pentru anumite dintre aceste țări care nu pot să participe la întregul program, dar pot uh, participa, participa doar la partea de cultură. remarcile care țin de administrarea programului și candidaturile și mai departe, eu aș dori să îl las pe Brian să răspundă la aceste întrebări, deoarece el știe mai bine cum stau lucrurile cu gestiunea de, la, de zi cu zi a programului la agenție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Având în vedere că vom trimite o delegație în octombrie a Comisiei Cult în Tunisia, ar fi interesant, cu acea ocazie, să existe o propunere concretă, pentru că relațiile noastre cu Tunisia și Maroc și cu aceste țări sunt extraordinare. Sunt țări cu care colaborăm foarte mult, există experiențe culturale foarte interesante, festivaluri cinematografice și mai departe. Eu cred că există toate condițiile ca să continuăm colaborarea cu ei. Domnul Lasa, acum are cuvântul. Mulțumesc și eu pentru faptul că ne-ați invitat la această dezbatere foarte importantă. Nu am să repet cele spuse de el, sunt complet de acord, dar aș dori să fac câteva remarci complementare. În ceea ce privește gestiunea comună de către DG EAC și DG Connect a programului, unul dintre avantaje este că astfel programul poate să fie pus în legătură și cu alte programe europene. De exemplu, vor, putem vorbi despre Orizont 2020. La DG Connect am creat un nou directorat privind media de la 1 iulie. Directorul este domnul Abamonte. În acel directorat există și o unitate care se ocupă tocmai de cercetare în domeniul tehnologiilor media. și ne dorim să explorăm aceste sinergii. La nivel de politici, după cum știți, una dintre prioritățile acestui mandat este piața unică digitală. Aici avem și o dimensiune de reglementare, copyright-ul, um, serviciile media audiovizuale, însă noi credem că regulamentele nu sunt suficiente dacă dorim să constatăm schimbări reale pe teren. Avem nevoie și de instrumente de sprijin care să ofere stimulente și să ajute industria să se adapteze noilor provocări. Sub programul de media creativă joacă un rol extrem de important în opinia noastră în finanțarea măsurilor de însoțire. Cu toții știm că care este situația actuală cu media audiovizuală din lume și din Europa. Acestea trece prin niște schimbări majore, convergența tehnologică și mai departe. Când a fost lansată uh, Creative Europe, Netflix nu exista în Europa. Acum Netflix este o realitate în toate țările Uniunii Europene. E foarte interesant și inovator. De asemenea, este o provocare pentru operatorii europeni. Vă dau un singur exemplu despre cum se schimbă lucrurile, foarte repede. acest exemplu cu Netflix-ul. Deci noi credem că sinergiile și complementaritățile cu pachetul privind piața unică digitală este, sunt o, cheie, o chestiune cheie în uh, programul Europa Creativă. Remarcile dumneavoastră privind uh, oficiile sunt complet de acord cu Carol. Ele sunt uh, un atu strategic în acest program. Mm, oficiile ne ajută să comunicăm cu privire la program, să-l îmbunătățim, mai ales în ceea ce privește inovațiile. Facilitatea de garantare este principala inovare aici și schemele de distribuție online, de asemenea. Acestea sunt diferite de genul de sprijin pe care îl acordăm cinematografiilor sau cinematografelor, eh, filmelor sau cinematografelor. Dorim să colaborăm mai uh, mult cu oficiile ca să putem uh, intra în contact cu noile comunități importante, de exemplu cu startup-urile. Luăm notă de feedback-ul pe care ni l-ați oferit. Dacă aceasta este percepția dumneavoastră, o respectăm și vom, îi vom acorda atenția cuvenită. însă este foarte diferit de genul de sprijin acordat până acum. S-a făcut uh, o schimbare de paradigmă de la granturi la sprijin de piață. Și acest lucru are un impact și asupra genului de comunicare pe care îl putem face. În momentul în care avem granturi, există un apel de, pro, un apel de proiecte, există o bază de comunicare pe care mergem înainte. Și în paradigma asta nu mai putem face acest lucru cu piața. Doi ani sunt, par o perioadă lungă și pentru noi. Poate că este subiectul în alte dezbateri de ce a durat doi ani să ajungem până în acest punct, dar suntem încă într-o fază incipientă. Alături de EAF ne vom hotărâ care bănci vor participa din care țări. Astfel vom putea comunica în termeni mai uh, concreți cu oficiile pe această temă. Aș dori să mă refer și la uh, indicatorii pe care i-ați menționat. Eu cred că noi credem că aici există o legătură clară cu bugetul. Bugetul înseamnă raportarea cu privire la rezultate, după cum știm cu toții. Noi credem că trebuie să raportăm mai mult cu privire la rezultatele programului. Evaluarea de la jumătatea perioadei ne va ajuta să facem acest lucru. În același timp, noi dorim să consolidăm uh, indicatorii care există deja în regulament. Credem că există loc de mai bine și vom face propuneri în acest sens în viitor, în viitorul apropiat. Nu este treaba mea să spun ce poziție va lua Comisia în negocierile bugetare în cadrul CFM-ului, la revizuirea CFM-ului, însă, bineînțeles, provocările sunt mari. Există foarte multe schimbări și cu cât putem ajuta mai bine industria, cu atât va fi mai bine. Și aici sunt incluse și noile tipuri de instrumente care trebuie să fie mai flexibile, mai adaptate nevoilor reale din sector. Vă mulțumesc, am să închei aici. Mulțumesc. La acest punct aș dori să spun că mi se pare important să înțelegem un lucru. Am avut o întâlnire cu directorul general de la DG Connect. Oare nu am putea să obținem o interacțiune mai mare cu EFSI? Mie mi se pare important ca acest instrument financiar să aibă și el un rol de jucat. Am cerut acest lucru și cu alte ocazii la această comisie cult. trebuie să fie un instrument care să le asiste pe firmele mici, pe micro între acele micro-întreprinderi care nu știu să își prezinte formele așa cum, um, cererile așa cum trebuie, cererile de finanțare, de sprijin. Astfel am putea sprijini industria creativă din sector. Trebuie să ne gândim și la alte instrumente și la alți uh, indici eu mă întreb dacă nu putem face acest lucru în două etape. Să vedem mai întâi cine răspunde, exact care bănci, care fonduri vor fi implicate. Eu nu știu că trebuie să începem imediat cu masa critică, pentru că la EFSI nu există nimic pentru cultură. Nimic. Se vorbește foarte mult, dar nu este nimic. Și pentru educație este foarte puțin în EFSI. Așadar, cea mai bună metodă de a ne atinge obiectivele este să fim proactivi, să nu așteptăm să vină proiectele, să fim noi proactivi. și trebuie să colaborăm și cu comisarii și cu așa mai departe. Dar am doar să vă aduc aminte despre acest lucru și acum aș dori să îi dau cuvântul lui Brian Holmes. El este directorul organizației EACA. Este o plăcere să-l avem alături de noi. Nu este prima oară când vine la noi și îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o adevărată plăcere pentru mine să fiu astăzi aici și să vă spun câteva cuvinte în legătură cu implementarea programului. În legătură cu îngrijorările care au fost uh, manifestate aici uh, față de aceste descuri naționale, birouri naționale, uh, noi am luat legătura cu Comisia și am încercat să introducem o comunitate online pentru a ține cont de aceste probleme, însă putem face mai mult. Deci de aceea avem o întâlnire programată pe 25-26 octombrie la Bruxelles pentru a deschide discuțiile și pentru a vedea cum putem îmbunătăți interacțiunile între noi. Înainte de această întâlnire vom vedea ce informații sau ce training putem ofer, oferi celor de la nivel național pentru a fi mai bine informați. Dumneavoastră spuneați de asemenea că ar trebui să existe mai multe informații, în special în legătură cu acele aplicații care au fost uh, respinse și alături de comisie va trebui să vedem ce informații vom transmite și când. Și trebuie să ținem cont și de aspectele de protecție a datelor Câteodată avem nevoie de acordul celor implicați pentru a putea da mai departe informații legate de ei către birourile naționale. Din punct de vedere al calendarului, putem informa birourile naționale uh, în legătură cu decizii atunci când acestea sunt luate, uh, pentru ca ei să fie informați în același timp cu aplicanții. Vom discuta încă o dată cu Comisia pentru a vedea ce răspuns putem oferi prin agențiile naționale și aici cred că putem face ceva. În uh, trecut, uh, formularele se prezentau online, uh, se utilizau foarte mult aceste formulare digitale și, de asemenea, pe hârtie, însă acum pur și simplu nu mai e nevoie să se prezinte informații pe format hârtie. Deci situația cred că s-a îmbunătățit deja destul de mult. Acum, legat de utilizarea experților, în special problema distanței față de locul respectiv a experților. E nevoie de o îmbunătățire constantă a eficienței activităților noastre și în același timp să menținem și calitatea activităților noastre. Avem deja experiență îndelungată în uh, utilizarea activității experților online și anul trecut am făcut un sondaj în rândul experților online Uh, unii dintre ei uh, uh, veniseră fizic uh, la agenții, alții participau doar online și uh, 94% dintre ei, deci banii majoritate, considerau că au nevoie de aceste informații. Exista o preferință de a se întâlni, însă această preferință, uh, practic, uh, era determinată de faptul că nu se întâlniseră niciodată și asta era pentru a vorbi despre proiectele de viitor. În uh, Uh, evaluarea informației pe care o primau, primau aceasta nu reprezenta o îngrijorare, era legat doar strict de posibilitatea de a avea o rețea mai bună. Informarea, briefingul se face din ce în ce mai mult online, de asemenea consimțământul îl obținem online și atunci când e vorba de cazuri uh, mai uh, delicate, acolo unde experții au o divergență de opinii, avem uh, o, o întâlnire la Bruxelles, pentru că atunci considerăm că experții trebuie să se întâlnească între ei. Bineînțeles, orice informație pe care nu puteți transmite ne va ajuta pentru a îmbunătăți situația. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să uh, fac doar două comentarii. Suntem uh, foarte puțini aici în sală, dar aș avea totuși o întrebare. În legătură cu instrumentul financiar pe care l-ați prezentat, eu mi-am imaginat uh, că veți veni cu mai multe detalii în legătură cu caracteristicile acestui instrument. Acum știm care este calendarul, uh, care sunt termenele, însă aș vrea să am mai multe detalii în legătură cu condițiile de aplicare. Dumneavoastră, din câte am înțeles, uh, veți face practic uh, uh, un apel de oferte pentru întreaga Europa, pentru toate instituțiile financiare, bănci și așa mai departe. Și totul va depinde practic de propunerile pe care le veți primi, de calitatea acestora pe care le veți selecta în funcție de anumite criterii și uh, dând dovadă și de o anumită echilibrare la nivel sectorial și geografic. Așa am înțeles. E un lucru uh, care va fi specificat uh, clar în apelul de oferte sau nu? Eu doream să am aceste detalii de natură tehnică, să zicem, pentru că informațiile legate de calendar sunt clare, dar aș vrea să știu mai multe despre conținutul propriu-zis al ofertei. Poate ne puteți uh, da mai multe detalii și pentru 5 septembrie vă rog să veniți cu informații detaliate pe această temă. Acum, acest apel de oferte este la nivel general. După aceea, în funcție de resursele disponibile, se va face o selecție. În al treilea rând, trebuie să existe o echilibrare în funcție de sector și în funcție de factorul geografic, pentru că dacă vor avea acces până la urmă doar băncile dintr-o anumită țară, nu este acceptabil. Asta ar însemna să excludem pe toți ceilalți participanți ceea ce este cu totul nepotrivit. și va trebui să vedem ce regulament uh, aplicăm atunci când se face calculul pe puncte și se aleg proiectele. Pentru că resursele disponibile sunt limitate. S-ar putea ca până la urmă din EFSI să avem mai multe fonduri și să ajungem la acel minim necesar pentru ca toți participanții să aibă o oportunitate unică. Însă până la urmă e vorba aici de uh, mai mulți factori, uh, de subvenții, de fonduri pe care le vom primi, și există teme uh, unde e nevoie de mai mare finanțare. Uh, va exista și cofinanțare, fără de care nu va fi posibil. Toate fondurile pentru cultură, pentru asociații, trebuie însă să rămână în picioare, pentru că sunt convinsă că și aici sunt uh, îngrijorări. Acum, în legătură cu aceea. Și aici putem ajunge la o mai mare implicare a acestor birouri naționale. Acest lucru este absolut esențial, pentru că sistemul ar avea de câștigat prin implicarea acestor birouri naționale, pentru că ele ar fi o parte integrantă a strategiei. De altfel, toți operatorii implicați ne-au spus că povara a crescut, nu, nu a scăzut în ultimul timp. În ceea ce privește povara uh, birocratică, Uh, nu s-a înregistrat niciun fel de simplificare. Dumneavoastră spuneți că formularele se prezintă online, însă participanții ne spun că trebuie să prezinte ambele formulare, și online și pe format uh, hârtie. Deci cineva aminte dintre dumneavoastră. Pe de altă parte, acest instrument, acest regulament financiar, care este ca o adevărată ghilotină, uh, poate ne-am putea gândi la un sistem diferit un sistem care să permită uh, o mai mare accesibilitate și pentru actorii mai mici de pe piață. Acum, DG Cultură și DG Connect. Atunci când e vorba de un sector uh, specific de activitate, trebuie să dialogueze cu cei care se ocupă de instrumentele financiare, să le spună că e nevoie de o anumită specificitate, pentru că toată lumea spune că în acest program cofinanțarea este la un nivel destul de ridicat. E vorba de o medie de 40%. Poate că aici s-ar putea interveni la unele măsuri e clar că se poate, însă nu la toate. Dar mă opresc aici pentru că știu că sunt foarte multe lucruri de spus, dar vom avea și alte ocazii. O altă temă pe care vroiam să menționez aici este cea bugetară, pentru că sunt de dreptul îngrijorată. Avem destui, destui bani pentru indicatori, pentru evaluare, pentru că altfel cum vom evalua programele dacă nu avem bani pentru indicatori? Vă aduceți aminte când ne-am luptat cu Comisia? Avem pe de o parte observatorul în domeniul audiovizual, pentru care am luptat foarte mult, dar pentru cultură și creativitate nu avem încă indicatori. Deci este o chestiune foarte gravă și pe care trebuie să o abordăm ca atare. Centrul de cercetare uh, comun, acesta mm, este în funcțiune și nu știu dacă n-ar putea uh, Uh, să se ocupe de așa ceva pentru a ajunge la niște indicatori, pentru că avem deja o instituție care poate să-și asume această sarcină fără să trebuiască să căutăm resurse suplimentare. Nu putem să predăm acest mandat unei instituții care există deja și care are mii de cercetători în activ și se ocupă și de orașe creative, printre altele. De ce nu? Da, am uh, foarte multe întrebări și știu că nu toată lumea poate să răspundă, dar uh, întâi dau cuvântul domnului Morgano. Da. În ceea ce privește indicatorii pentru evaluare, aceștia sunt uh, esențiali și eu cunosc această problematică chiar dinainte de a fi ajuns aici la Parlamentul European. Am oarecare reticență pentru că nu cred că experții la distanță, fără să aibă indicații foarte clare, fără să știe ce fel de indicator să utilizeze, nu știu dacă ei sunt în măsură să facă o evaluare obiectivă, pentru că există prea multă subiectivitate la mijloc, prea multă capacitate de discreție și un element de care trebuie să ținem cont. Da, domnul Dawson, voi spune câteva cuvinte și după aceea voi da cuvântul colegului meu. Acum, foarte pe scurt, în ceea ce privește facilitatea de garantare, în septembrie vom avea mai mult timp pentru a intra în detaliu în mod sistematic asupra condițiilor um, tehnice, asupra condițiilor financiare care trebuie să se întrunească pentru utilizarea acestui instrument. Însă, în general, e vorba de un instrument care depinde de piață și tocmai pentru că acoperă atât de multe sectoare, așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să fie foarte echilibrată uh, între cele două părți, uh, cultură, audiovizual, uh, de la muzică, jocuri video și așa mai departe până la filme. Și nu putem să spunem sistemului bancar ce trebuie să facă pentru fiecare din aceste sectoare. Nu acesta este idealul, ci idealul este să îi ajutăm pe banchieri, să îi încurajăm să partajăm anumite riscuri Însă, ei sunt profesioniști și uh, misiunea lor este aceea de a concepe un instrument de împrumut, un instrument financiar care să funcționeze pe piață. Uh, Bineînțeles, se va face încetul cu încetul, pentru că este pentru prima oară când lansăm un astfel de instrument. Deci nu ne putem pronunța încă de pe astăzi, însă uh, cuvântul cheie aici este cel de flexibilitate și vor exista mai multe tipuri de împrumuturi care să fie disponibile în funcție de nevoile clientului. Acesta este principalul uh, mesaj pe care vroiam să-l transmit. În ceea ce privește EFSI, reacția de pe piață și a utilizatorilor uh, finali va fi foarte importantă și, de asemenea, uh, capacitatea de utilizare a acestei facilități. Dacă vedem și care sunt uh, posibilitățile existente, posibilitatea de a transfera fonduri uh, Uh, de la FC în altă parte. Dacă acest transfer merge bine, atunci, într-adevăr, avem multe oportunități, pentru că posibilitatea în sine există, însă trebuie să se și utilizeze. Și aceasta este o întrebare la care urmează să vedem care va fi răspunsul. Acum, ultimul comentariu făcut legat de indicatori. Aici trebuie să facem diferența la mai multe niveluri. Există regulamentul pentru Europa Creativă care uh, oferă un temei juridic uh, pentru un format de indicatori pentru acest program. Indicatori care sunt foarte utili, însă noi dorim să îi îmbunătățim. Vom lucra cu experți independenți care vor face evaluare la jumătatea parcursului. Deci, practic, le vom da sarcina să facă acest lucru și vom realiza și o consultare cu actorii implicați, deci este un proces uh, destul de complex, nu vom inventa noi acești indicatori. Iar comentariul dumneavoastră în legătură cu criteriile de selecționare a proiectelor, aici cred că am să dau cuvântul colegului meu. Da, mulțumesc. În ceea ce privește uh, gradul de complexitate a a procesului de prezentare a cererilor. Acest lucru l-am discutat deja și cu birourile naționale pentru că ei cunosc mai bine uh, utilizatorii și știu care sunt nevoile lor și care sunt dificultățile. Însă trebuie să vorbim și cu experții pentru că experții sunt cei care analizează formularele și încearcă să înțeleagă care este obiectivul proiectului propus și așa mai departe. Deci e bine să implicăm ambele părți uh, astfel încât să reducem la minim informațiile absolut necesare pentru procesul de evaluare. Acum, dacă revenim la tema experților. Uh, principala parte care se face online, la distanță, este cea de evaluare individuală, uh, și anume de analiza tuturor informațiilor oferite pentru uh, o anumită aplicație. Uh, este partea cea mai complexă trebuie să se analizeze care sunt argumentele prezentate în acel formular și doar pe baza acelor informații expertul se poate pronunța. Nu poate recurge la informații uh, în afara acelor, acelui formular. Uh, și, uh, pe de altă parte, în această etapă, experții nu au voie să vorbească între ei, avem nevoie doar de părerea lor uh, individualizată. După aceea, când pe baza evaluărilor individuale discută între ei, încercând să ajungă la un consens, și aici sunt de acord, că e mai bine să se întâlnească între ei, nu să vorbească online și de aceea de multe ori aducem la Bruxelles pentru a se întâlni. Însă noi îi întrebăm în permanență pe experți ce părere au despre acest proces pentru a-l îmbunătăți. Mulțumesc. Mie mi se pare că uh, o adevărată transparență este aceea de a avea o dezbatere comună. Oricum, cred că există o problemă cu transparența. Și eu înțeleg că uh, experții trebuie să declare că nu există conflicte de interese. Însă, în astfel de chestiuni, Așa cum exista înainte, când existau birouri unde se făceau dezbaterile, trebuie să existe o dezbatere prealabilă Trebuie să se prevadă o dezbatere prealabilă cu informații din țara respectivă, cu informații specifice, pentru că există uh, entități foarte bune, excelente și altele care sunt excluse din start pentru că nu există informații suficiente. Deci, până la urmă, uh, Uh, câștigă cei care știu să conceapă proiectele, nu proiectele în sine. Deci trebuie să vedem și contextul cererii prezentate. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii, tema este complexă. Mulțumesc și pentru răspunsurile sincere pe care ni le-ați dat și directe. Aceasta este o primă etapă în cadrul acestui raport și cred că uh, ziua de astăzi poate n-a fost cea mai potrivită, dar uh, așa a fost planificat, deci vom continua cu calendarul pe care l-am prevăzut. Acum cu toții plecăm uh, în vacanță și începând cu 5 septembrie vom reveni și vom avea acea ședință programată după masă când vom avea ocazia de a avea o a doua dezbatere cu prezentarea uh, studiilor. Mie nu-mi place să dau teme uh, pe vară, dar dacă doriți puteți să vă uitați un pic pe studiile care ne-au fost prezentate. Și după aceea ne vom revedea în septembrie și începând de atunci Voi avea și eu uh, ideile un pic mai clare, voi avea timp să vorbesc și cu ceilalți colegi care astăzi sunt absenți uh, pentru a putea prezenta proiectul de raport. Însă, bineînțeles, înainte de a redacta proiectul de raport, voi discuta și cu raportorii din umbră. Și cei care mai au de lucru, vă urez muncă ușoară și, în rest, vacanță plăcută tuturor. Vreau să mulțumesc tuturor prietenilor de la comisie, parlamentarilor, tuturor celor prezenți, secretariatului și, bineînțeles, interpreților, spune cu amabilitate doamna președintă. Vă mulțumesc pentru răbdare și uh, pentru profesionalismul dumneavoastră. Și interpreții, într-adevăr, sunt și foarte implicați în această temă. Vă mulțumesc și am uitat un element. Era vorba uh, de o chestiune oarecum dureroasă, pentru că alaltă ieri uh, a trecut în neființă o persoană din cadrul programului Europa Creativă, Lorenzo Amuri, un tânăr muzician italian care uh, Uh, de 20 de ani uh, lucrează în domeniu. A avut un accident uh, de schi, în urma căruia n-a mai putut să cânte, n-a mai putut să-și utilizeze mâinile nici picioarele și a început să scrie muzică, să compună uh, să scrie și uh, a scris uh, o carte în urma care a câștigat un premiu de literatură. Și anul trecut am avut onoarea să îi uh, mânez acest premiu, dar uh, dânsul n-a putut să vină pentru că nu se simțea bine. Am vorbit cu el la telefon și uh, se simțea foarte entuziast. A fost de-a dreptul surprins că uh, îi se acordase acest premiu care însemna atât de mult. Iată ce înseamnă Europa creativă. În cadrul Europei Creative se află și uh, orașele uh, europene ale culturii și premiile pe care le acordăm, printre care acest premiu de literatură. Deci uh, vreau să uh, reamintesc aici că toate aceste persoane lucrează mai departe și merită să le cunoaștem, chiar dacă nu avem indicatori întotdeauna. Mulțumesc!